Uh, dear colleagues, I think we, we can start because the time is flying and we have some points also on the... Bine ați venit. Haideți să începem pentru că timpul trece foarte repede și avem foarte multe lucruri pe ordinea de zi. Și aș vrea să vă reamintesc un lucru. Reuniunea este transmisă pe internet. Deci, Sper că bea lapte Joachim Țelăr, ce bea el aici lângă mine și nu altceva. În orice caz, primul punct de pernă de zi este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există alte înscrieri la cuvânt, vom considera că aceasta este adoptată și putem trece la cel al doilea punct, și anume adoptarea procesului verbal din reuniunea precedentă din 26-27 aprilie și, ca de obicei, vom considera la sfârșitul reuniunii că procesul de verbal este adoptat. Asta dacă nu vor apărea obiecții în timpul reuniunii. Și acum, haideți să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, în comunicări ale președinției. Dați-mi voie să vă spun că nu am niciun fel de uh, lucru special de comunicat și putem să trecem deja la punctul 4, unde foarte pe scurt o să vă informez în legătură cu stadiul actual al lucrărilor în legătură cu viitorul politicii de coeziune am uh, discutat data trecută și, de fapt, mă rog, nu numai data trecută, ci de-a lungul tuturor reunilor, chestiuni legate de viitorul politicii de coeziune și recent am discutat uh, și structura și problemele care trebuie să fie trecute în documentul nostru comun de poziție. Secretariatul a strâns din partea tuturor grupurilor politice documentele care deja fost redactate și care exprimă și poziția grupurilor individuale în legătură cu aceste chestiuni majore și am produs acest document de lucru și am produs acest document data trecută. Secretariatul, tot în baza discuției noastre, a redactat uh, acele documente de ședință din partea grupurilor politice. Secretariatul a pregătit un document, o propunere de poziție pe care uh, îl vom discuta mâine în cadrul grupului de lucru și ideea este să avem un schimb de opinii care ne va permite ca la nivelul uh, grupului de lucru să definitivăm acest document. În orice caz, documentul va fi ulterior transmis tuturor membrilor comisiei cu scopul de a avea acest schimb de opinii și în același timp pentru ca acest document să fie adoptat de către acest grup cu majoritate până la ultima reuniune din iunie, după care documentul, dacă reușim să adoptăm acest document de poziție, să îl transmitem, spuneam, împreună cu o scrisoare nu doar președintelui Parlamentului, ci și președintelui Comisiei. E vorba de Comisarul pentru Politici Regionale și, în fine, altor organisme relevante. Aici am ajuns, să zicem așa, cu lucrările grupului de lucru. Mâine discuția se va derula în prezența și cu participarea unui grup de experți care vor veni și la reuniunea noastră, a comisiei noastre, regii, dar asta în cursul zilei de mâine. Iată ce informații am avut eu și văd că deja am Guspiu vrea să ia cuvântul. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es geht um dieses. Wenn ich die sozialistischen politischen Vă mulțumesc, doamnă uh, președinte. Dacă nu i-aș avea pe colegii mei uh, socialdemocrați, ce m-aș face? Este vorba despre acest document uh, care este pregătit de către grupul la nivel înalt. Știți și partidul meu politic știe că am avut o serie de rețineri. Propunerile pe care le avem acum devin din ce în ce mai concrete, după părerea mea, mult prea concrete. Sunt de părere că pierdem o șansă dacă venim acum cu solicitări foarte concrete. Eu sper să uh, și cred că ar trebui să uh, elaborăm acest document în așa fel încât el să nu fie obligatoriu, astfel încât Um, să mai avem spațiu de manevră în uh, viitor. Încă nu avem propuneri suficient de concrete, nu este timpul. Eu vă avertizez, trebuie să fim precauți în ceea ce privește acest document. Mulțumesc. Vom merge atât de departe cât uh, hotărâm noi că vrem să mergem. Doamna Schröter. În primul rând, uh, am, trebuie să vă spun că noi am uh, împărtășit reținerile domnului uh, Piper de la bun început. Am spus acest lucru și în reuniunea coordonatorilor că acest proces are nevoie de timp, această discuție despre uh, fondurile structurale în comisia noastră și uh, am spus că trebuie să fie luate în considerare și um, părerile reprezentanților de la nivel regional și nu cred că a fost cazul după cum am văzut noi. Mi s-a părut bine că um, au existat uh, procese de um, evaluare în, în diferite grupuri. În unele grupuri um, concluziile au venit uh, foarte repede, dar erau foarte generale. În altele au venit um, mai târziu, dar erau și generale și cu detalii. A fost diferit. Apoi aș vrea să spun tuturor membrilor că ceea ce a venit de la secretariat ca propunere nu este un rezumat a ceea ce s-a discutat este mai degrabă o versiune foarte unilaterală. Bineînțeles că nu putem să, să ne așteptăm de la secretariat să introducă un echilibru politic. A fost vorba de niște discuții, de niște încercări um, pe care le-am făcut. Dar uh, cred că ar trebui să se prezinte și contradicțiile care au existat, pentru că noi nu am, avut, nu am ajuns la un consens în acest grup la nivel înalt. Au, au, avut, uh, au avut loc un schimb de opinii, de poziții și acest document nu reflectă asta. Nu reflectă faptul că există poziții diferite la diferite puncte. Și acest lucru ar trebui să fie inclus. În plus, diferite grupuri politice au uh, Uh, pus diferite accente. Acest lucru nu se referă numai la verzi, ci se referă și la liberali, și la socialdemocrați, și la conservatori. Au fost poziții diferite care nu au fost reflectate în acest document. Și îmi dau seama de asta când îi aud pe colegi uh, cum se exprimă cu privire la acest document. Cred că aceste poziții trebuie să fie exprimate clar, trebuie să fie uh, puse una lângă cealaltă pentru a vedea unde avem un numitor comun. Apreciez munca secretariatului, dar nu se poate proceda așa. Este un proces politic complicat și cred că ar trebui să vedem cum structurăm discuția, cum facem ca ea să fie bine structurată pentru ca apoi să putem lua poziții cu privire la diferitele puncte, um, astfel încât să creăm majorități, să mai luăm în considerare și părerile minorităților și mi s-ar părea practic o abordare mult mai logică. Bineînțeles, la final, majoritatea Parlamentului va lua o decizie, dar este foarte clar că ceea ce este în acest document nu va găsi niciodată o majoritate în acest Parlament. Și cred că la, uh, grupul la nivel înalt ar trebui să uh, ne mai gândim cum structurăm acest proces și nu să ne prefacem ca și cum totul s-ar fi finalizat. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy, vă rog. Um, Mulțumesc, domnul președinte. Acest proces trebuie să ne permite să identificăm uh, încă dintr-un stadiu foarte precoce aceste orientări generale și consider că este absolut normal ca să ne abatem un pic de la normalitate, ca să zic așa. De fapt, acesta este și obiectivul. Așadar, trebuie să consolidăm aceste mijloace care țin de coeziune. Cred că s-ar putea chiar organiza o dezbatere. Am ascultat un schimb de opinii la nivelul comisiei și la nivelul grupurilor și există o serie de aspecte principale pe care le-am extrapolat. Ar fi păcat ca în acest moment, adică peste o lună de zile, spre exemplu, să ne apucăm să spunem că ne lipsește un document și nu numai că nu avem document, dar nu avem nicio anumită viziune și din punctul meu de vedere lucrurile stau cu totul altfel. Eu aș vrea să încercăm să vedem dacă acest document uh, ar putea sau nu să fie amendat, dacă ar putea să fie prezentate amendamente și dacă se poate ajunge, să spunem, la o abordare echilibrată care să ne permită să analizăm corect următoarea perioadă. Acest document are în continuare un statut, să spunem, uh, uh, informal, oficial. Putem să-l transformăm și în propunere dacă ne dorim acest lucru și am putea foarte bine să-i dăm și o funcție de raport, după care firește că avem libertatea să prezentăm câte amendamente dorim și putem să spunem că dacă vom face ca data trecută în plenară, în ceea ce privește criza financiară, o să o luăm de la capăt și o să fim împărțiți pe tabere și nu am reușit să prezentăm un document, ceea ce nu este foarte bine. Eu cred că uh, dacă e vorba doar de amănunte, putem foarte bine să facem măcar un pas înainte, nu fi noi toți de acord, dar măcar să încercăm să ne întâlnim undeva la mijloc. Grupul de lucru încă se ocupă de această chestiune, de aceea eu aș propune să încercăm să ajungem la un rezultat comun care să ne ajute în dezbaterea noastră, pentru că dacă nu, nu este bine. Dacă vrem să putem lucra și să ne folosim de bugete sectoriale, trebuie să încercăm să facem și progrese. Să profităm de această șansă și să dăm o mână de ajutor doamnei uh, președinte, așa cum au spus, uh, mă rog, și ceilalți, și dacă vor fi de acord și toți coordonatorii. Mulțumesc. Doamna Crel. Doamna președinte, cred că ar trebui să ne amintim ce ne-am dorit de la acest document. Am dorit să pregătim o dezbatere dificilă cu privire la o decizie pe care trebuie să o luăm în Parlament. Este o dezbatere care a fost din tot, pe o temă care a fost din totdeauna dificilă. Este o dezbatere care trebuie să ducă la crearea unor majorități care, din cele mai diferite motive, fie ele politice, economice, de la cele, diferi, cele mai diferite niveluri, regionale, naționale și așa mai departe, este complicată. Și la toate acestea se mai adaugă faptul că după tratatul de la Lisabona avem drept de codecizie aici. Dacă nu reușim în Parlament să creăm majorități bune pe baza unor argumente bune, vi politica de coeziune viitoare va fi un sac plin de petece. Și nu ne dorim asta, nici grupul meu nu-și dorește, dorește asta și sunt convinsă că nimeni din această comisie nu-și dorește asta. Cred că dorim cu toții o abordare coerentă care să, dea, să ofere progres Uniunii Europene și politicii sale de coeziune. Dacă dorim asta, cred că acest document pe care îl avem trebuie să îl citim cu foarte mare atenție. Bineînțeles că secretariatul uh, nu trebuie să facă evaluări politice, nu, nici măcar nu este sarcina uh, lor, dar aici nu este conținută abordarea unei reforme a politicii de uh, coeziune. Oricum ne-am decide mai târziu despre modul în care vom aborda document, cred că ar trebui, în primul rând, să ne luăm timpul necesar să sortăm ce este în acest document, ce ne-am dorit, ce ne-am dorit să mai fie, ce lipsește. Dacă mergem cu acest document în comisie, vom avea aproximativ 300 de amendamente, nu Uh, grupul de lucru nu se va regăsi în intenția pe care a avut-o cu acest document și începând cu macroregiuni pentru toate insulele de pe lumea asta, vom avea în acest uh, raport și uh, chiar, uh, cine știe, un mandat de sancționare pentru uh, plata sau neplata fondurilor structurale în diferite domenii. Vom avea totul în acest document pentru că nu ne-am luat suficient timp de a discuta structura acestui uh, document. Sprijin ceea ce a spus domnul Piper, că trebuie să ne luăm mai mult timp și sunt de părere că este mai bine ca la apariția celui de-al cincelea raport cu privire la politica de coeziune să putem veni cu un document care să fie util și ar fi mult mai bine decât să venim cu un document foarte uh, repede, dar care apoi să se îndrepte împotriva noastră. Mulțumesc, doamna Ukacievska. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt conștientă că acest document nu poate să ține cont de toate așteptările și de toate opiniile care sunt exprimate aici. Sunt de acord cu cei care ar dori să ne facem mai mult timp pentru acest subiect, dar în momentul în care discutăm această problemă a politicii de Uh, coeziune, de foarte multe ori insistăm că prioritățile în materie de politici ar trebui să corespundă strategiei 2020. Și din acest motiv, consider că în cadrul discuțiilor noastre am uitat să ne referim la cultură, deci să punem accentul așa cum trebuie pe cultură. Singura dată când se pune accentul pe cultură se vorbește numai când e vorba de digitalizare. Totuși, dacă ne apucăm să folosim uh, capitalul creativ și tot ce ține de fapt de uh, culoare, devine absolut imperativ uh, promovarea, să spunem, unei societăți creative care este și ea importantă din motive care țin de coeziune socială. De asemenea, sunt foarte importante și specificitățile regionale. Sunt de acord cu cei care au spus acest lucru. Doamnă președinte, cu voia dumneavoastră mă voi referi la o chestiune foarte punctuală. E vorba de uh, delegația noastră în Franța, deoarece această vizită ne-a ajutat să ne dăm seama cât de diferite sunt regiunile de la o țară la alta, spre exemplu, regiunile centrale din Franța. Acolo s-a pus foarte tare accentul pe cercetare și inovare în condițiile în care în zona Île-de-France se pune foarte tare accentul pe alte chestiuni, cum ar fi nu știu, să recupereze decalajele, pentru că consideră că au rămas în urmă. Deci este foarte clar că în momentul în care punem la punct o nouă politică, trebuie să fim foarte flexibili sau să ținem cont de nevoia de a fi flexibili în legătură cu modul în care statele și regiunile își stabilesc prioritățile. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră și, în mod evident, dragi colegi, în momentul în care ne-am hotărât în legătură cu ceea ce este trecut în acest pact, ne-am pact ne-am hotărât și care va fi, să spunem, ordinea de zi pentru acest grup de lucru, care va fi dinamica activității acestui grup de lucru și aceasta se poate schimba și în funcție de viteza cu care se lucrează în Comisia Europeană și depindem de o serie de factori externi pentru că nu putem stabili de unii singuri calendarele, procesele și trebuie să ne hotărâm că care este impactul, care va fi impactul asupra celui al cincilea raport de coeziune care va fi făcut public de către Comisie, cel mai probabil la începutul lunii noiembrie, ceea ce înseamnă că se va finaliza înainte de vacanța de vară. Dar, în legătură cu procesele și cu procedurile acestea, cred că putem discuta și în cadrul unui coordonator. A doua chestiune o reprezintă conținutul acestui document și poate că vă mai aduceți în aminte vă reaminteam de altfel și dumneavoastră acest lucru, și anume că secretariatul nu uh, s-a ocupat de îndată de discuțiile care au apărut în timpul uh, reuniunilor din grupul de lucru, ci s-a ocupat de sursa pentru aceste documente, uh, sursa și pentru secretariat. E vorba de documentele pe care le-ați trimis dumneavoastră, dumneavoastră grupurile politice. Știu că grupul verzilor uh, a trimis, cred că ieri de-abia, documentul și... Ba nu, azi. Azi ați trimis documentul și vreo două grupuri, de fapt, n-au trimis nimic. Așa încât uh, poate că acest lucru nu apare în document, dar mâine vom avea o discuție în cadrul căreia vom încerca să dăm o structură documentului și o să încercăm să ne hotărâm și până unde putem merge cu aceste comentarii, prime comentarii oficiale din partea Comisiei Regii, deși E vorba de o procedură care nu a mai fost folosită până acum, mai puțin oficială. În orice caz, trebuie să ne hotărâm noi singuri până unde putem merge. Deci, ceea ce a compilat până acum secretariatul în niciun caz nu poate fi considerat varianta finală a documentului, ci pur și simplu reflectă opiniile trimise de grupurile politice până în acest moment. Deci, acest uh, document și conținutul vom discuta mâine. Aș aștepta ca în timpul reuniunii coordonatorilor de asemenea să facă și o recomandare în timpul uh, schimbului de opinii de azi, însă și e vorba și de un consens la care trebuie să ajungem în timpul reuniunii coordonatorilor politici. Deci nu mai există comentarii pe care să le facem în acest moment, ci cred că putem încheia acest punct și zic să trecem mai departe la punctul 5 de pe ordine de zi. Am făcut o vizită în Franța, delegația noastră a făcut o vizită în Franța. Lambert van Nistelrooy a condus această delegație și există și un raport pe care cred că l-a primit toată lumea. Poate foarte pe scurt să-l rugăm pe Lambert sau, mă rog, poate altcineva care a participat la această vizită, dacă dorește să ne spună foarte pe scurt, n-ar fi rău. L-am verat cuvântul. Voorzitter, eh, heel graag kort en ik vraag ook de collega's waar nodig eh, er. Doamna președinte, voi încerca să fiu succint. pentru membrii unei, unei comisii parlamentare este întotdeauna o ocazie foarte frumoasă să facă o astfel de vizită de lucru, pentru că este o oportunitate să vedem lucrurile în practică și să ne punem probleme și cu privire la propria politică. Și la această vizită s-a întâmplat același lucru, ne-am aflat în zona Turen și am uh, ne-am uitat cum a funcționat ultima generație a uh, politicii regionale. Ne-am uitat ce inițiative s-au luat pentru a crea noi locuri de muncă. Am avut o serie de vizite de lucru. Am întâlnit uh, diferiți reprezentanți de la nivel local și regional. Ce am văzut este că îmbunătățirea structurală a fost într-adevăr vizibilă și asta într-o zonă rurală și cu mici localități. Am observat de asemenea că dezbaterea în Franța cu privire la viitorul acestor fonduri este complexă. Toată lumea nu spune pur și simplu e minunat, vrem să păstrăm aceste instrumente, uh, din potrivă, oamenilor li se pare că munca cu aceste instrumente este mult prea complicată. Întotdeauna auzim că instrumentele trebuie să fie uh, îmbunătățite, simplificate, uh, ni se spune uh, trebuie să facem calculele până la două cifre după virgulă, cu toate că este vorba numai de obiective, apoi trebuie să, trim- trebuie să trimitem foarte multe documente la Bruxelles, trebuie să le așteptăm să vină înapoi, este un pic prea multă birocrație. I-am întrebat ce părere aveți despre viitorul fondurilor. Și aici am putut constata că um, birocrația nu ajută imaginii noastre în Europa. Din Paris am, afla, am auzit întotdeauna că Um, este ușor să se acceseze aceste fonduri, dar oamenii la fața locului ne spun că nu interesează de unde vin banii, fie de la Paris, fie de la uh, Uniunea Europeană. Apoi am mai vizitat și uh, o zonă urbană, um, o zonă chiar metropolitană, mai ne gândim în Franța de obicei la Paris când vorbim despre asta. Și aici uh, trebuie să existe o abordare integrală, integrată și și aici cerem orașelor și comunelor să uh, facă aceste evaluări. Descrierile sunt foarte detaliate dar este foarte clar că avem nevoie de îmbunătăți, de o simplificări. Doamna Sofie Ocani și doamna Dai poate vor dori să adauge ceva. Poate ați dorit dumneavoastră să adăugați ceva. Pentru noi a fost oricum foarte interesant. Mulțumesc, Sofia, ai cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, a fost o adevărată onoare pentru noi să putem uh, primi această delegație a eurodeputaților în Franța. În această regiune, Turen, am putut uh, vizita mai multe întreprinderi tehnologice, întreprinderi care sunt foarte bune, care oferă o plus valoare importantă. Sunt uh, întreprinderi care nu au o producție de masă, ci uh, au o producție specifică în domeniul feroviar. Iar aceste întreprinderi au putut să progreseze datorită fondurilor structurale. Obiectivul a fost să arătăm cum uh, anumite regiuni care, deși au un uh, PIB ridicat, trebuie totuși să beneficieze de sprijinul oferit de politica regională pentru a avea o economie regională cu o valoare adăugată deosebită și pentru a crea locuri de muncă. Ceea ce pot să vă spun este că din păcate, efectele pe teren ale politicii regionale nu sunt la înălțimea aspirațiilor. După părerea mea, cred că, din păcate, așa cum arată un sondaj, cetățenii se simt foarte îndepărtați de Uniunea Europeană. Și, după părerea mea, prin politica regională, Uniunea Europeană își poate concretiza acțiunile pe teren. Cei care um, întreprind astfel de proiecte, actorii locali, percep politica regională într-un mod diferit, deoarece este foarte complicat să o pui în aplicare. Și să vă dau un exemplu. Un șef de întreprindere a fost întrebat să spună cât de complexe sunt uh, dosarele europene de la 1 la 10. Iar acest om a spus era o complexitate de 12. Deci dați-vă seama cât de complexe sunt uh, aceste dosare uh, din politica regională, care, după părerea mea, e cea mai uh, frumoasă politică comunitară. Aș vrea să vă spun, spune doamna Deli, că politica regională a fost într-adevăr eficientă. Am putut vedea că proiectele integrate sunt posibile cu toți actorii implicați, atât cei la nivel local, asociațiile, uh, dar și cetățenii. Doar împreună se pot duce la bun sfârșit astfel de uh, proiecte. Și în Nils Andenit, de exemplu, astfel de proiecte care știu cum să combine cele două fațete, cea socială de mediu și chiar și cea economică în politicile regionale, deci doar acele proiecte au avut câștig de cauză. Aș vrea de asemenea să vă reamintesc faptul că în ceea ce privește proiectul uh, urban, la Olne am putut vedea care sunt efectele concrete, rezultatele concrete deci în uh, zona Île-de-France sunt niște adevărate pârghii pentru uh, politica integrată, deoarece populația cu venituri reduse are de câștigat și astfel se poate vedea pe teren că Uniunea Europeană um, produce niște efecte pozitive. În Ile-de-France s-a utilizat 4% din fondurile FEDER, deci fondurile pentru politica urbană, pentru renovarea clădirilor. În cadrul acestei delegații am văzut uh, un lucru. Atunci când politicienii își dau seama de adevăratele nevoi pe care le au cetățenii, atunci lucrurile încep să funcționeze și cred că trebuie să continuăm pe aceeași cale. Vă mulțumesc. Domnul Sean Kelly. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, salut faptul că avem această discuție astăzi aici. E important să vedem cum va fi finanțată politica de coziune și pe viitor. Și mă bucur că aici s-a subliniat un lucru, și anume, nu e important să discutăm doar despre viitorul finanțării, ci e important să vedem cum li se comunică cetățenilor uh, toate acestea. cum ni se vorbește despre finanțarea aceasta. Și din păcate, la nivel mondial, Uniunea Europeană se descurcă foarte rău în ceea ce privește comunicarea, PR-ul. Și deci s-a dat acel, acel exemplu, o persoană care a trebuit să noteze Uniunea Europeană în funcție de gradul de, com, de complexitate, deci de la 1 la 10 și a spus că 12 era nivelul de complexitate. Da, e păcat, însă noi am permis ca lucrurile să ajungă atât de rău. Și să vă dau un exemplu, țara mea. În ultimii 10-15 ani s-a transformat în mare parte datorită fondurilor ă, structurale și de coeziune și datorită muncii acestei comisii parlamentare. Însă cetățenii nu știu acest lucru și nici guvernul nu vrea ca cetățenii să știe acest lucru. Deci ei își asumă, practic, această reușită, fără să vorbească de Uniunea Europeană. Ultimul tronson uh, uh, din uh, Irlanda a fost în sfârșit conectat. Deci, practic, poți să mergi din Belfast până în sud, la Cork, pe o autostradă. Însă când s-a inaugurat uh, acest proiect, nu a fost prezent niciun reprezentant al Uniunii Europene. Se spune doar proiect finanțat parțial de Uniunea Europeană. Deci e important să spui ce se întâmplă. Uniunea Europeană are acest uh, interes. Și e important și pentru viitorul Uniunii Europene. Am văzut ce s-a întâmplat în ultimele referendum. Foarte mulți uh, cetățeni au o percepție negativă față de Uniunea Europeană, când mesajul care ar trebui transmis și înțeles este un mesaj pozitiv. Deci trebuie să facem eforturi de comunicare și trebuie de asemenea să um, ne asigurăm că atunci când un proiect este finanțat de Uniunea Europeană, guvernele trebuie să uh, anunță această finanțare și să se facă inaugurarea proiectelor respective cu prezența reprezentanților Uniunii Europene. Deci noi, ca deputați europeni, ar trebui să insistăm asupra acestui fapt. Deci ar trebui să existe reprezentanți de fiecare dată atunci când un proiect este finanțat de Uniunea Europeană. Și astfel am face foarte multe pentru democrație în accepția mai largă a termenului, deoarece astfel cetățenii ar vedea că Uniunea Europeană funcționează, că le schimbă viețile în bine. Asta nu s-a întâmplat în trecut, să pe viitor ar trebui să acționăm astfel. Vă mulțumesc! Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Joachim Zeller. Da, stimați uh, colegi, uh, cred că ar trebui să ne gândim dacă nu greșim și noi atunci când comunicăm politica europeană. Am fost de două ori în Polonia Occidentală și am vizitat școli și grădinițe și iaca, acolo fiecare își cunoștea numele deputatului european. Deci uh, se cunoștea um, acest deputat european care depindea de votanții din zona sa și, drept urmare, era și văzut mai des pe acolo. nu putem să, evident, să ne stabilim uh, programul după uh, când este carnavalul într-o anumită țară, dar cred că ar trebui, într-adevăr, să, să avem mai multe activități la noi acasă, în regiuni. Însă aș dori să intervin și în calitate de participant la această delegație în Franța și aș dori să uh, mulțumesc organizatoarelor care ne-au arătat foarte clar că politica de coeziune nu ține numai de uh, săraci și bogați, ci este ceva ce uh, ține la un loc Uniunea Europeană și că trebuie să luăm în considerare pe lângă problemele din zonele rurale și uh, orașele și marile zone urbane. Pentru că aceste două uh, tipuri de zone sunt practic uh, cele două părți ale medaliei. În noua, noul document EU, UE 2020, politica de coeziune este numită întrecere mai degrabă și eu cred totuși că ar trebui să avem suficientă încredere în noi și să spunem că politica de coeziune este uh, Uh, nucleul politicii europene. Bineînțeles, detaliile concrete pot să se modifice, dar politica de coeziune a fost o politică de succes uh, de-a lungul uh, integrării europene și bineînțeles că putem să modificăm conținutul acesteia pentru a ne adapta la probleme de mediu și așa mai departe, dar nu ar trebui ca procesul să aibă loc invers. Mulțumesc. Nu știu dacă mai dorește cineva să uh, intervină. Dacă nu, aș dori și eu să intervin. Think it's extremely, it's a good opportunity. După părerea mea, e o ocazie deosebită de a trage niște concluzii în urma acestei dezbate. Trebuie să tragem și niște învățăminte. Și aș vrea să-i încurajez pe toți colegii care vor organiza alte delegații, alte vizite în alte regiuni sau state membre, să încurajez să citească rapoartele pe care le avem, deoarece există foarte multe idei care ne permit să profităm mult mai bine de ocazie de fiecare dată când uh, avem astfel de vizite. Încă un lucru pe care aș vrea să-l uh, menționez. Atunci când uh, ne deplasăm într-un oraș sau o regiune, noi, europarlamentarii, avem foarte multe de învățat putem înțelege mult mai bine care sunt aspectele pozitive, care sunt slăbiciunile politicii europene pentru care suntem și noi co-responsabili în calitate de eurodeputați. Însă, în același timp, e de datoria noastră să ne folosim de aceste vizite pentru a spori vizibilitatea Uniunii Parlamentului European, așa cum spunea și domnul Sean Kelly. E datoria noastră să ne gândim, de exemplu, la posibilitatea de a încuraja organizarea de evenimente de către birourile Parlamentului European cu ocazia vizitei uh, făcute de dumneavoastră. Și asta pentru a spori înțelegerea și pentru a oferi mai multe informații deci prin intermediul acestor eveniment, evenimente. Aceste birouri ar putea foarte bine organiza astfel de evenimente când suntem și noi pe teren. Aș vrea de asemenea să vă reamintesc că s-a stabilit că atunci când uh, dumneavoastră vă întoarceți în circunscripție, comisarul, de asemenea, este informat pentru a vă putea însoți, eventual. Asta s-a făcut de foarte multe ori uh, în trecut. Um, e o procedură folosită atât de Parlament cât și de Comisie, deci vă rog să țineți cont de această posibilitate și să cereți cabinetului dumneavoastră să facă acest demers. Aș vrea de asemenea să vă spun că în urma deciziei de la conferința președinților vă voi trimite un raport de informare și trebuie să știți că există și alte persoane care ar putea fi interesate de raportul respectiv. Deci, de aceea vă rog să folosiți, să includeți informații care pot fi necesare. A, nu știam că raportul uh, urma să fie trimis atâtor persoane. Ar fi trebuit să ne asigurăm că articolele sunt complete, că raportul e complet lizibil, deoarece o anumită parte e practic ilizibilă din cauza mărimii textului. Da, ne vom avea grijă pe viitor. Trecem la punctul 6. Un proiect de aviz pentru care președintele a fost însărcinat. Celor uh, interesați de modul în care noul tratat uh, modifică procedurile legislative la, în cadrul Uniunii Europene, deci eu vreau să le spun că a existat, s-a făcut o propunere din partea Comisiei pentru a avea un regulament al Consiliului și Parlamentului privind regulile necesare pentru mecanismul de control de control exercitat de către Comisia asupra statelor membre. Pentru noi, regii, puterile de implementare sunt foarte importante. Ni s-a cerut un aviz. În tratat există o modificare privind cadrul de implementare al acestor put al puterilor de privind cadrul legat de puterile de implementare. Și să nu uităm că legiuitorii sunt doi, Consiliul și Parlamentul, Am uh, înaintat 16 amendamente la acest document pregătit de Comisia Jurii. Domnul Sayer de la PPE este raportorul principal. Deci noi am propus 16 amendamente care au legătură cu dreptul uh, la informare, drept pe care ar trebui să-l aibă Parlamentul și care nu ar trebui să fie restrâns față de situațiile trecute alte amendamente care se referă la sporirea transparenței în cadrul procedurilor. Mai avem un amendament privind alegerea procedurilor și dreptul Parlamentului de a se opune um, actelor actelor de implementare din partea Comisiei. Uh, uh, uh, Niște reguli juridice destul de complexe și complicate, însă credem că prin aceste amendamente putem spori rolul Parlamentului European. Termenul pentru amendamente pe care aș vrea să vi-l propun este 4 iunie deoarece trebuie să votăm pe 21-22 iunie. În comisia jurii votul va fi pe 23 iunie, deci trebuie să votăm înaintea lor. Deci pentru asta trebuie să facem totul înainte de următoarea reuniune a comisiei noastre. E singura decizie pe care trebuie să o luăm astăzi. Deci termenul pentru amendamente este într-adevăr scurt, Însă dacă doriți să faceți amendamente, sunt sigură că vă poate ajuta și secretariatul pentru a putea avea votul înainte de sfârșitul lunii iunie. Dacă nu aveți comentarii, putem trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. Vom reveni aici la o chestiune asupra căreia hotărâsem deja, însă, odată cu intrarea în vigoare a noului tratat, Consiliul a introdus niște modificări uh, asupra documentului propus, deci de aceea acum e nevoie de o procedură de consultare a Parlamentului European am avut deja o întâlnire cu serviciile juridice de la Consiliu. I-am, le-am cerut și celor de la Serviciul Juridic al Parlamentului să ne ofere cât mai repede un aviz Încă nu ne-au dat um, acest aviz. Această procedură se va face fără amendamente și astfel vom uh, putea încheia acest dosar la ședința noastră din iunie. Va fi nevoie de recomandări din partea coordonatorilor Președintele a fost raportor, pentru reconsultare am avut opțiunea de a reconfirma președintele în uh, rolul de raport. Comisia nu mai trebuie să ia o altă hotărâre. Dacă nu aveți comentarii, vom discuta despre această recomandare la reuniunea coordonatorilor. Deci e vorba de numirea raportorului. Domnul Dirk Aner este deja aici. Putem începe poate cu 5 minute mai devreme uh, schimbul de opinii de la punctul 8. Domnul Dirk Aner este director general Doamna Veronica Gafi este șefa unității de valoare a Comisiei privind evaluarea expos pentru 2006. O cunoașteți deja din septembrie sau octombrie când a fost aici. Aș dori să vă urez bun venit. Vă invit să luați loc. Um, uh, dear colleagues, uh, you might remember that when we had the, the pre colegi, nu știu dacă vă aduceți aminte, când am avut un prim schimb de opinii cu doamna Gafi și cu directorul Caterina Maternova în septembrie sau octombrie, nu mai știu exact, am discutat atunci despre prima etapă a raportului de evaluare raport lansat de DG Regio în urmă cu 2 sau 3 ani pentru perioada 2000-2006. Ne-am concentrat atunci pe fondurile regionale, însă a trebuit să discutăm și despre alte surse de finanțare pentru a avea o evaluare cât mai completă. Acest proces de evaluare care acum s-a încheiat este foarte important și pentru noi, în contextul uh, deciziilor care trebuie luate pe viitor, deoarece se pot trage multe învățăminte de pe urma acestor evaluări. Comisia și Parlamentul uh, suferă acum foarte mult, uh, deoarece evaluăm ce s-a întâmplat până în 2006 și trebuie să tragem niște concluzii pentru perioada ulterioară, deci 2013 încolo. Din păcate, așa funcționează Uniunea Europeană. Îl voi ruga acum pe domnul Dirk Aner să ia cuvântul. Thank you very much, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, distinși europarlamentari membri ai Comisiei Regiei, doamnelor și domnilor. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc foarte tare că ne oferiți ocazia să ne aflăm astăzi aici, să prezentăm rezultatele pentru perioada 2000-2006 în ceea ce privește fondul uh, regional și să sperăm că în câteva luni vom avea o imagine de același gen, o imagine de asamblu și în legătură cu fondul de coeziune și, de asemenea, sperăm să avem și rezultatele coeziunii în legătură cu fondul social. Este vorba de o contribuție foarte importantă la o discuție deschisă în fața unui public informat și cunoscător și sunt cât se poate de recunoscător că mi-ați oferit astăzi această ocazie de a prezenta aceste rezultate în fața dumneavoastră, care sunteți deci principalul nostru partener în materie de concepere de politici, monitorizare și punere în practică a acestor politici regionale. Aș putea să vă spun că Până în prezent nu am mai investit atât de mult în evaluarea expost cum am făcut-o în perioada 2000-2006 și ne-am dorit foarte tare ca lucrurile să iasă bine și unul dintre motive a fost tocmai acela că aceasta este singura evaluare pe care o avem și care ne permite să învățăm și să facem o evaluare în vederea politicii uh, de evaluare de după uh, această perioadă și trebuie să ne raportăm la trecut. În trecut am încercat să facem evaluări ex post în baza unei abordări generaliste și am încercat ca printr-un studiu major de evaluare să surprindem toate consecințele și toate rezultatele politicilor. În general, această abordare a fost foarte nemulțumitoare. Era o abordare mult prea amplă. Erau and uh, we tried to do it this time in a different way. Now niște rezultate mult prea vagi, am încercat să procedăm diferit. În primul rând, am încercat să reducem și să împărțim, de fapt, perioada în, pe mai multe subiecte și vom ajunge de îndată la aceste subiecte, după care am încercat ca pentru fiecare dintre aceste subiecte, pentru fiecare dintre aceste domenii din politica de coeziune, să beneficiem de experiența unei echipe de experți care să facă această evaluare și am încercat ca împreună cu ei să identificăm ceea ce s-ar putea considera a fi cea mai bună metodă pentru acest domeniu pe care să o și aplicăm. Firește cea mai bună metodă în funcție și de datele disponibile și în funcție și de subiectul în sine. Scopul nostru a fost să încercăm să strângem informații în mod sistematic în legătură cu domeniile cheie. Iar ideea care a stat la baza acestui demers era una relativ simplă. În primul rând, să beneficiem de cunoștințele experților, să încercăm să identificăm cele mai bune metode, motiv pentru care am încercat ca în acest demers de evaluare să folosim cât mai multe metode, pornind de la exemple, de la studii de caz, de la analize Uh, până la simulări economice. Și am încercat uh, să strângem în același timp și dovezi în legătură cu diferite subiecte ca să încercăm să adunăm un corpus în materie de politici de coeziune pentru că în mod oarecum neașteptat nu există niciun fel de indicator care să poată să demonstreze că această politică de coeziune a dat sau nu a dat roade. Iar problema legată de evaluare a fost una foarte directă, ce s-a obținut în materie de eliminare a disparităților și ce s-a obținut în diferitele domenii care au făcut obiectul acestor politici. Vedeți pe transparentele pe care le puteți urmări care sunt uh, toate aceste contribuții. Am avut acest uh, modeling block, am folosit o serie de modele macroeconomice și în mod deosebit am încercat să vedem uh, cât de departe a ajuns această creștere pe care o constatăm mai ales în regiune de convergență. Spuneam, am încercat să vedem până unde poate să fie această creștere pusă pe seama politicilor de coeziune. În afara acestei abordări, în baza sistemului de implementare pe care îl avem și care ne-a oferit foarte multe informații prețioase, am reușit să ne organizăm foarte bine înainte de a ne apuca de evaluarea propriu-zisă. Am reușit să organizăm foarte bine datele, date și indicatori pe care le-am preluat din diferite surse, inclusiv uh, proiecte majore, ceea ce reprezintă o resursă importantă. Am încercat să reunim toate aceste surse în acest demers pentru Fondul de Dezvoltare Regională și am încercat să îl corelăm și să stabilim această relație cu diferite teme și am stabilit o serie de chestiuni în legătură cu schimbările climatice, transport, schimbările structurale, uh, probleme legate de demografie și așa mai departe, dezvoltare rurală. Deci o gamă întreagă de subiecte la care puteți adăuga și evaluarea pe care am făcut-o în legătură cu inițiativele comunitare urban și interreg și așa cum am mai spus, cât de curând vom avea să sperăm și rezultatele evaluării pentru fondul de coeziune. Am rămas un pic în urmă uh, în ceea ce, deoarece această implementare a început relativ târziu și oricum a durat mai mult pentru că ne-am dorit să uh, surprindem cât mai multe informații așa încât am uh, investi ceva mai mult timp în uh, această evaluare a fondului regional decât în fondul de coeziune. Și acum cu voia dumneavoastră o să rog pe doamna Veronica Gaffey, care este șefa unității noastre de evaluare, să ne prezinte dumnei rezultatele acestui uh, demers atât de ambițios. Doamna președinte, dați-mi voie să-i dau cuvântul Veronica. Dar vă rog să rămâneți aici, nu vă mișcați de la prezidiu. Da, cum să nu. Thank you very much. Um... Mulțumesc, uh, Dirk, mulțumesc, doamnă Hübner, pentru că ne-ați invitat aici la această reuniune a Comisiei Regii pentru a vă prezenta rezultatele evaluării noastre. După cum ați și spus dumneavoastră, am promis că vom reveni în momentele în care vom avea rezultatele finale în urma evaluării Uh, Fondului de, region, uh, de Dezvoltare Regională. Uh, încercăm să vă prezentăm o sinteză. Este vorba de trei ani de muncă, um, de analize din toate domeniile, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro. Trebuie să vă spun că este scump să se facă astfel de evaluări, nu se găsesc răspunsurile la toate întrebările, dar uh, este genul de evaluare care trebuie făcută pentru a obține uh, niște răspunsuri. Avem copii ale uh, sintezei la, intr la intrare, puteți să le luați. La ora actuală lucrăm la mai... Tocmai se copiază mai multe astfel de exemplare, deci puteți să le obțineți. Să vă spun ce s-a întâmplat în perioada 2000-2006, iar apoi să vedem care, au fost, care a fost contribuția politicii de coeziune în acest sens. Am văzut că um, creșterea a fost mai mare în regiuni de tip obiectiv 1 în aproape toate uh, statele. În uh, zona UE25, disparitățile regionale, regionale s-au uh, micșorat. În zona EU15, UE15 au dis- sau au um- împuținat disparitățile, cu excepția Greciei. În UE10 uh, uh, s-au mărit disparitățile. În uh, zonele de tip obiectiv 1 din UE15 am avut 2% creștere din PIB și 1,1% în regiuni neasistate. Ei bine, vedem că a existat o dezvoltare și o evoluție în aceste regiuni, dar asta nu ne spune care a fost contribuția politicii de coeziune. Nu putem să um, evaluăm succesul unei politici numai prin statistici. Există alți factori. Și anume, primul lucru pe care l-am făcut a fost să punem cinci întrebări. Odată, finanțarea a fost suficient de mare pentru a, uh, a constitui într-adevăr o diferență? Apoi, care Uh, au fost, a, a fost uh, adresată ea unor factori relevanți, apoi um, modelele macroeconomice arată un efect pozitiv asupra creșterii, într-adevăr a existat o performanță mai mare și o creștere mai mare în regiune asistate și apoi există dovezi clare că politica a funcționat. Din fericire, răspunsul la toate aceste întrebări a fost da, într-adevăr, uh, politica de coeziune a, uh, a um, ajutat. Finanțarea a fost uh, semnificativă, mai ales în regiuni de tip obiectiv 1, 1 um, a constituit 2 până la 3% din investițiile totale fixe în astfel de regiuni și, în plus, știm uh, din evaluare că acest fond de dezvoltare regională s-a adresat într-adevăr um, stimulenților creșterii uh, identificați în teorie. Dacă ne uităm la cheltuieli uh, comparate cu uh, media capitalului anual brut uh, al guvernului, vedem aici diferențele. Vedem că fondul uh, de, regională, rezona, region, de dezvoltare regională este 14,37% din uh, media anuală de capital brut. Dacă ne uităm la uh, modele, vă dăm un singur exemplu, și anume modelul Quest, uh, folosit de DG și vedem efectul net cumulativ al politicii de coeziune asupra PIB-ului. Și aici vedem, dacă luăm uh, UE 25 între 2000 și 2009, avem de-a face cu un efect net cumulativ asupra PIB-ului de 0,7% care se ridică la 2,4% până în 2015 vedem, vedem și un um, impact semnificativ asupra UE10 și un impact mai redus asupra UE15. Acest model a fost creat pe baza unui model asupra modului în care funcționează economia. Iar apoi trecem cifrele prin acest model și acesta a fost efectul um, pe care l-am calculat al uh, politicii de coeziune. Am avut și un alt model, modelul Herman, și de cele mai multe ori cei care, au, care elaborează aceste modele nu sunt de acord, dar ambele modele ne-au spus că politica de coeziune a avut un efect pozitiv asupra PIB-ului. Următorul slide ne arată modelele de investiții, ca să vedeți că există strategii diferite care funcționează în mod diferit în diferitele zone ale Europei. Cu verde vedeți investițiile în infra infrastructură de bază. Cu albastru vedeți investițiile într-un mediu productiv. Cu roșul este vorba de investiții în resurse umane și cu roz avem um, investiții mixte. Vedeți că există trenduri diferite și asta se referă Uh, nu numai la FEDER, ci uh, și la uh, fondul de coeziune, dar nu și la fondul social european. Așa vedeți în ce sunt investite resursele. Trecem la unele domenii mai clar definite. În primul rând, sprijinul pentru întreprinde. statele membre raportează că s-au creat peste un milion de locuri de muncă prin acest instrument. Este o cifră mare și este una credibilă, dar nu este 100% exactă și asta pentru că în unele state avem sisteme de date uh, foarte performante, uh, de exemplu Regatul Unit și Germania, care depun foarte mari eforturi în colectarea de date și avem alte state care nu investesc atâta efort în colectarea datelor cu privire la locurile de muncă create. S-ar putea așadar în, undele, în unele zone să fi fost numărate aceleași lucruri de două ori, în alte locuri să nu fi fost numărate unele lucruri, dar dacă facem o agregare a tuturor cifrelor, acestea sunt rezultatele pe care le obținem. Am încercat să uh, testăm noi metode uh, de calcul și am încercat să utilizăm cele mai bune metode uh, disponibile la ora actuală. Mai ales uh, evaluarea uh, pe bază de metode care compară cu realitatea, adică se compară uh, performanța întreprinderilor care au primit sprijin și cu performanța celor care n-au primit. Numai că este foarte dificil să se facă acest lucru ex post. Pe de altă parte însă, în Germania de Est am găsit o investiție mai mare pe per lucrător în uh, firmele care erau sprijinite decât în cele care nu erau sprijinite. Deci un grant de 8.000 de euro a dus la 11-12.000 de, investi uh, de investiții. Iată un uh, rezultat pozitiv și o metodă pe care dorim să o utilizăm mai des în viitor. Am avut, am avut trei experți din Italia, Suedia și Regatul Unit. am apelat la ei pentru a vedea cum putem utiliza această metodă și este o metodă pe care am vrea să o folosim mai mult în viitor, am vrea ca și statele membre să o folosească. Metoda utilizează tehnici econometrice, dar ne oferă și o serie de rezultate foarte interesante. Când ne uităm la sprijinul întreprinderilor, la finalul acestei evaluări, punem următoarea întrebare, vă adresăm dumneavoastră și statelor membre – ar trebui ca FEDER să financeze asistență pentru mari întreprinderi sau acestea s-ar descurca singure? Pentru a răspunde la această întrebare ar trebui să avem mai multe dovezi cu privire la eficacitatea sprijinului acordat întreprinderilor și nu putem să lucrăm singuri aici. Aici trebuie să um, rugăm și statele membre și regiunile să investească mai mult efort în astfel de evaluări. Apoi, o altă întrebare este care este modul corect de a măsura, care sunt indicatorii corecți pentru a măsura aceste progrese. În, uh, genul, în, în situația în care ne aflăm, poate că am vrea să uh, măsurăm și locurile de muncă păstrate. De cele mai multe ori, în ultimii ani, înainte de criză, nu consideram joburile păstrate ca un indicator pozitiv. Uh, dar iată că acum, în secolul 21, încercăm, într-adevăr, să creăm noi locuri de muncă în uh, noi domenii. Pe de altă parte, însă, este foarte dificil să vedem ce măsurăm când ne uităm la locurile de muncă uh, păstrate. Putem număra toate locurile de muncă dintr-o firmă care a primit uh, sprijin. Încercăm din nou să uh, de asemenea să numărăm noile locuri de muncă create, dar încercăm să discutăm cum sunt ele măsurate, când trebuie ele să fie măsurate, pentru că există uh, o corelație între crearea locurilor de muncă și productivitate. Am putea spune, se investește în echipamentul unei companii, se creează noi locuri de muncă pentru cei care vor opera aceste noi echipamente și pe termen lung, acest lucru va duce la o mai mare productivitate. Dar ar putea să funcționeze exact invers. Se poate investi în echipament, astfel nemai fiind nevoie de același număr de locuri de muncă în companie. Însă, pe de altă parte, ar putea ca firma să crească și din nou să facă angajări. Bineînțeles, nu există un singur mod de a măsura uh, care să se, refer, care să uh, se potrivească la toate sprij, tipurile de măsuri de sprijinire a firmelor. Apoi trecem la transport pentru a vedea ce am, s-a obținut din FEDER în transport. Din acest fond s-au cofinanțat 13% din toate uh, liniile, căile ferate de înaltă viteză și 24% din um, extinderea autostrăzilor. Știm că vom avea mai multe informații când vom primi datele cu privire la fondul de co coeziune. FEDER a cofinanțat 26% din cei 7734 de kilometri de autostradă complet, uh, finalizați în UE 15 și modernizarea 3000 de kilometri de cale ferată. Am încercat să utilizăm modelul TransTools utilizat în Sevilla dar nu a funcționat pentru noi. Am încercat să vedem care este efectul asupra PIB-ului și asupra mediului. Este posibil să avem un nou, să avem nevoie de un nou model, dar trebuie să vedem când vom avea și datele de la uh, fondul de coeziune pentru a vedea dacă putem utiliza acest tip de instrument. Uh, dar pentru asta ar trebui să luăm, de exemplu, o autostradă care unește două destinații, uh, Uh, nu numai o parte a uh, drumului. Apoi, un alt element care duce la întrebări este uh, sunt căile ferate de înaltă viteză. Evaluarea nu a fost foarte entuziastă, să spunem așa, cu privire la investițiile în astfel de căi ferate pentru dezvoltarea regională. Cred că aici trebuie analizat de la caz la caz. s a mai pus întrebări și cu privire la sprijinul pentru porturi și aeroporturi. S-a pus problema dacă ar trebui să analizăm mai îndeaproape accesul la aeroporturi și uh, porturi și că nu ar trebui să finanțăm ceea ce de fapt piața va furniza. Și mai ridicăm o întrebare cu privire la uh, întrebarea dacă ar trebui să finanțăm șosele în UE 15. Este clar că în UE 12 este nevoie de uh, investiții în uh, șosele uh, din motive de securitate, de dezvoltare, evoluție și așa mai departe, dar uh, în UE15 finanțăm de foarte mult timp și se pune întrebarea dacă ar mai trebui, mai ales având în vedere uh, direcționarea noastră pe uh, politici mai prietenoase cu mediul. Vreau să vorbesc acum despre coeziunea socială și teritorială. În această evaluare am văzut un lucru și anume că de foarte multe ori, oamenii cred că singurele efecte ale politicii de coeziune sunt cele care au legătură cu coeziunea economică, însă lucrurile nu stau așa, deoarece e vorba de coeziune economică, socială și teritorială. Și multe din domeniile noastre de investiții nu duc la creștere economică, însă sunt importante pentru coeziunea socială și teritorială. Totuși, e mult mai greu să măsori efectele în aceste două domenii. O treime din obiectivul 1 și 36% din obiectivul 2 țintea către obiective sociale și către un echilibru teritorial și nu către creșterea economică. Deci e un eșec dacă nu se reduc disparitățile economice, însă sunt obținute alte lucruri. E vorba de investiții în infrastructură, planificare și reabilitare. De exemplu, uh, locuințele din regiunile sărace sunt conectate la o sursă de, la um, surse de apă potabilă curată, deci 14 milioane de locuitori în plus. De asemenea, e vorba de eforturi de renovare a satelor, a zonelor um, urbane interne, a locațiilor industriale și a locațiilor de patrimoniu. De foarte multe ori e greu să vezi care sunt efectele, însă trebuie să vedem cum se întrepătrund aceste politici. În nord-estul Angliei, de exemplu, în azi dimineață se vorbea despre o companie din Germania, deci care s-a instalat în această regiune, în nord-estul Angliei, li s-a făcut un interviu în legătură cu numărul de slujbe, cu cifra de afaceri, au fost întrebați de ce au ales să se instaleze în această regiune și mulți au spus că s-au insta- și au spus în mare măsură reprezentanții acestei întreprinderi că s-au instalat deoarece orașul a fost uh, renovat. Calitatea vieții era acolo. După cum vă spuneam, putem vedea atunci când facem studii de caz în, regiunile europene, deci putem vedea cum se îmbunătățește calitatea vieții și echilibrul teritorial, însă nu avem indicator pentru a măsura toate acestea. Și trebuie să explorăm mult mai mult toate acestea. În orice caz, nu e ușor să măsori așa ceva, chiar dacă ai un indicator. Se reduc, de asemenea, diferențele sociale și teritoriale și se consolidează condițiile pentru o dezvoltare durabilă. În ceea ce privește realizările, acestea depășesc uh, cadrul strict al creșterii economice și obiectivele existente sunt multiple. Însă trebuie să știm clar ce anume dorim să obținem prin finanțarea FEDER și să vedem care este legătura cu dezvoltarea regională. Pentru că atunci când uh, cetățenii întreprind anumite proiecte, să înțeleagă clar de ce anume intervenim și ce anume se va schimba în regiunea respectivă. Să vedem acum cel de-al doilea obiectiv. Am evaluat uh, destul de mult acest obiectiv. Aici finanțarea e de sub 40 de euro pe cap de locuitor pe an, deci mai redusă. Și în anumite regiuni există un contrast mare cu problemele pe termen lung, existate de foarte mult timp acolo. Și trebuie de asemenea să vedem care este impactul la nivel statistic. Am văzut însă că de foarte multe ori acest obiectiv a fost un catalizator pentru elaborarea unei strategii pe termen lung pentru restructurare. Și eficiența se oglindește în performanța de creștere. regiunile cel puțin nu s-au descurcat mai prost decât cele care au probleme mai puține. Implicațiile viitoare. În primul rând, este crucial să avem o uh, anumită viziune și un nivel de angajament din partea factorilor de decizie din politica regională. Trebuie să vedem care este modelul de specializare a regiunii respective. Deci nu contează că o regiune a fost minieră sau de șantiere navale sau de întreprinderi uh, mici. Regiunea respectivă se poate schimba, își poate modifica specializarea, însă de aceea e important să existe viziune și un nivel de angajament din partea celor care au decizii. Obiectivul 2 și strategia regionale trebuie să fie de asemenea aliniate și e de asemenea nevoie de un mai mare schimb de experiență între statele membre, deoarece de foarte multe ori uh, schimbul de experiență se face doar prin inițiativa Interreg și uităm de foarte multe ori uh, că am putea face un schimb de experiență și prin obiectivul 1 și 2. Și de asemenea trebuie să avem mai multe uh, probe în ceea ce privește investițiile sociale și teritoriale. În momentul de față am înțeles un lucru, competitivitatea din uh, aceste regiuni este un obiectiv, însă nu doar competitivitatea, subliniez Coeziunea teritorială și socială trebuie să fie privită ca un obiectiv, lucru pe care în trecut l-am cam uh, ignorat. Sistemele de gestiune și implementare. V-am vorbit despre acestea data trecută, însă aș vrea să vă reamintesc doar ce cred că e important. Cele 10 țări UE au avut puțin timp la dispoziție pentru a implementa programele și au avut și o experiență limitată, însă s-au descurcat mult mai bine decât uh, Uh, ne temeam noi la început. Temerile legate de absorție nu au devenit realitate, iar uh, sistemul de livrare a avut efecte semnificative asupra eficienței politicilor. Însă există și anumite lacune în prezent și pe viitor. Uh, și acestea trebuie remediate în prezent și pe viitor. Și mă refer atât la cele 10 țări, dar și la UE 15. S-a pus accesul mai mult pe controlul financiar și al proceselor și nu am controlat suficient rezultatele programelor și eficiența. Iar evaluările noastre nu au fost sprijinite adecvat de, către, de indicatori. În întreaga Uniune Europeană trebuie să îmbunătățim situația și de aceea vom veni cu propuneri în acest sens pe viitor. Pentru a avea o politică axată pe rezultate și nu una axată pe cheltuirea fondurilor. În unitatea mea, de foarte multe ori, suntem frustrați când uh, unii membri ai personalului spun da, am avut succes deoarece am cheltuit toți banii. Implicațiile acum pentru politica viitoare. Avem scopuri multiple de natură socială, de mediu, economică. Și e unul din punctele forte pe care le are această politică, nu o slăbiciune. Însă acest lucru trebuie să fie recunoscut atunci când se face elaborarea, implementarea și evaluarea. Și nu trebuie să ne referim doar la obiectivele economice. De asemenea, trebuie să dăm o anumită prioritate diferitelor obiective atunci când sunt stabilite programele și, de asemenea, avem nevoie de indicatori mai buni. Credem, de asemenea, că e nevoie de o concentrare a finanțării în fiecare regiune. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să avem obiective multiple, însă trebuie să existe o concentrare a finanțării. Să avem un număr limitat de domenii politice, și măsuri pentru a asigura o masă critică. În ceea ce privește măsurile de politică, acestea nu au cum să fie specificate a priori, trebuie să fie făcute în funcție de nevoile regiunii respective. Regiunile trebuie să stabilească obiectivele pe care le au și măsurile necesare. Însă, pe viitor, trebuie să dăm dovadă de mai multă fermitate. Toată lumea trebuie să știe care sunt aceste obiective și să știe cum se va măsura reușita. Deoarece în trecut aveam o alocare a fondurilor, după care veneam și întrebam, ați uh, înregistrat uh, un succes sau nu? Însă de foarte multe ori nici nu știau care era situația. Atunci când stabilești un obiectiv, trebuie să fii sigur că e un obiectiv rezonabil în funcție de experiența trecută. Și, indiferent de opțiunea făcută, aceasta trebuie să fie justificată în lumina strategiilor UE. Pe scurt, evaluarea demonstrează contribuția FEDER în vederea reducerii dispari- diferențelor. UE25 are de câștigat prin politica de coeziune. Acum știm mai mult uh, ce anume s-a obținut în domeniul transporturilor, al sprijinului pentru întreprinderi și putem demonstra că această politică oferă mult mai multe decât doar creștere economică, un mediu înconjurător mai bun și beneficii sociale. Și știm de asemenea mult mai bine cum să evaluăm situația. În momentul de față avem însă foarte multe puncte, semne de întrebare, uh, iar pe viitor vom avea și alte documente, vom avea o evaluare a Interreg și Urban în iunie, iar Documentul privind ISPA și fondul de coeziune va fi publicat la jumătatea anului 2011, însă la sfârșitul anului vom avea deja date și de asemenea vom înființa o rețea uh, nouă de experți care va sintetiza datele privind performanța între 2007-2013 și vom publica aceste date uh, spre începutul anului 2011. Evaluarea noastră e mai bună acum decât în trecut. Sper că am uh, început uh, cu dreptul și vrem acum să încurajăm statele membre și regiunile să facă din ce în ce mai multe evaluări pentru a constitui acest uh, corpus de probe pentru a putea dispune de cât mai multe date pentru a vedea că atunci când rezultatele se repetă, acestea pot fi folosite pentru a modifica politicile noastre, dacă, bineînțeles, este nevoie. Dați-mi voie să vă spun în numele tuturor colegilor că prezentarea dumneavoastră a fost una foarte utilă și firește că a fost o sursă foarte bună de discuții, motiv pentru care putem începe deja discuțiile. Dau cuvântul lui Marcus Piper, primul înscris la cuvânt, așa încât te rog, Marcus Piper, ai cuvântul. Ja, herzlichen Dank. Vă mulțumesc, domnule Aner și doamnă Gafi, pentru această prezentare foarte precisă. Aș dori să mă refer la două puncte care ar putea avea consecințe pentru următoarea perioadă. În primul rând, mă interesează experiența dumneavoastră cu privire la desfășurarea diferită a celor două uh, fonduri de dezvoltare regională și de coeziune. Există foarte multe paralelisme birocratice. Ați văzut că și ați spus că și evaluarea trebuie să aibă loc în mod uh, decalat. Nu este totul mult prea complicat. Nu po- poate asta oare să ne ducă la concluzia că uh, fondul de coeziune și FEDER ar trebui să fie uh, contopite în perioada următoare din motive de eficiență? Domnule Anar, bănuiesc că sunteți uh, obișnuiți să vi se pună această întrebare. Nu trebuie neapărat să fiți uh, foarte precis aici, dar sunt convins că veți găsi răspunsul la această întrebare. O a doua întrebare se referă la o țară precum Grecia, care chiar și în 2000 până în 2006 era cunoscută pentru încălcări ale pactului de stabilitate. Ne spuneți acum că Grecia este de fapt singura țară în care au crescut disparitățile. Ați menționat Atena și ați spus că acesta este motivul uh, din cauza capitalei, dar ne întrebăm totuși dacă în state care încalcă din nou și din nou principiile principiului de principiile pactului de stabilitate ă, se cheltuiesc banii așa cum ne dorim ă, ca ei să fie cheltuiți, există controle suficiente pentru a ne asigura de asta? Și poate ne mai puteți răspunde la o întrebare. De ce nu a utilizat Comisia un articol din regulamentul pentru coeziune după ce un stat care a încălcat în mod dramatic uh, principiile pactului de stabilitate, în momentul în care uh, se întâmplă asta, deci de ce nu uh, uh, s-a invocat acest articol conform căruia uh, fondurile de coeziune nu se mai plătesc către un stat care, nu, care încalcă uh, principiile de stabilitate. De ce nu s-a făcut asta? Apoi, la comisie nu s-a pus problema găsirii unui automatism, a unui mecanism, astfel încât statele care încalcă principiile pactului de stabilitate să nu trebuiască să aștepte impulsuri din partea comisiei ci să existe un uh, mecanism uh, pentru ca uh, să se poată impune sancțiuni în mod automat prin intermediul fondurilor structurale statelor care încalcă atât de grav prevederile pactului de stabilitate. Doamna Gaffi a întrebat dacă ar mai trebui, după dorința noastră, să sprijinim construcția de șosele uh, Uh, în un UE 15. Eu aș uh, spune de ce nu, dacă asta ne face să creăm legături între vest și est, de ce să nu stimulăm asta și în UE 15? Pentru că asta ar ajuta nu numai statele, statele din Europa de vest, ci și pe cele din uh, Europa de est. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Veta Łukaciewska. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Trei întrebări aș dori să pun, însă, în primul rând, dați-mi voie să vă spun că n-am niciun dubiu că fondul de coeziune s-a dovedit a fi un succes și dacă așteptăm și mai multe din partea lui, putem spune totuși că foarte multe s-au realizat cu ajutorul lui. Iată care sunt întrebările. Putem face o evaluare individuală a politicii de coeziune, precum și impactul său asupra regiunilor? în afara celorlalte aspecte care țin de politica în sine. A doua întrebare se referă la ce spune domnul Kelly și anume este nevoie să folosim instrumentele de marketing, de comercializare pentru a încerca să ducem la bun sfârșit aceste inițiative în materie de politici de coeziune cu privire la imaginea Uniunii Europene. Pentru că o inițiativă nu poate fi luată fără să se spună că finanțarea este asigurată de Uniunea Europeană. Și o a treia întrebare. Probabil că nu s-au făcut studii, dar Probabil că dumneavoastră ați încercat să stabiliți cât de accesibile sunt fondurile în mai multe state membre. Domnul Piper vorbea despre birocrație și vorbea despre faptul că există o Uniune Europeană și atât. Deci ar trebui ca regulă să fie același și pentru beneficiari. Totuși, mie mi se pare că în anumite state membre e mai ușor, în vreme ce în altele este mai complicat. Ați făcut o comparație a criteriilor, a procedurilor, a documentelor le prezinte beneficiare astfel încât să poată primi finanțare? Da, vă rog dacă puteți deja să răspundeți la aceste întrebări. Vă mulțumesc. Întâi am să-i uh, răspund domnului Piper. Uh, experiența cu privire la fondul de coeziune versus uh, fondul de Uh, dezvoltare regională. Da, în trecut situația era foarte complicată pentru că în fondul regional am avut un, uh, o planificare, un program și o planificare, pe când în celălalt fond lucram pe proiecte. Apoi, proiectele de fondul de coeziune au fost integrate în programele regionale ale statelor și cred că acesta a fost un bun pas înainte. Însă, a mai rămas, au mai rămas foarte multe suprapuneri, dacă nu chiar și contradicții între cele două regulamente. Am să vă dau un exemplu cu privire la ceea ce a fost reparat. Așa anume un mare proiect din, part, din um, cadrul proiectului de coeziune era uh, definit complet altfel decât unul din uh, fondul uh, de, de, de dezvoltare regională. Cred că putem introduce ace- și putem și ar trebui să introducem aceleași reguli pentru ambele fonduri. Dacă putem să mai mergem cu un pas înainte, acesta va fi un, o problemă politică. Dacă mergem mai departe să spunem că vom include, vom contopi fondul de coeziune în, uh, într-o politică regională generală. Asta ar fi o, chise, ar fi o chestiune uh, de voință politică, dar uh, cred că un pas înainte, un mare pas înainte ar fi să avem aceleași reguli. Și iar apoi pasul ar fi foarte simplu să vedem dacă pentru alocarea mijloacelor avem nevoie de două fonduri diferite sau putem să facem asta conform, prin intermediul unui singur fond. Apoi, în ceea ce privește Grecia și pactul de stabilitate. În primul rând, este corect. Uh, disparitățile din interiorul Greciei au crescut, lucru care se poate explica prin creșterea razantă um, care a, um, a, a, pe care a avut-o Atena în ultima perioadă. În legătură cu problemele macroeconomice din Grecia, ne-am gândit cum am putea reacționa în viitor la astfel de puncte ce țin de politica de coeziune. În primul rând, este foarte clar, nu se poate avea o creștere durabilă dacă nu există un cadru macroeconomic Uh, stabil în același timp. Cele două trebuie să se completeze reciproc. În cadrul Greciei ne-am pus problema dacă ar fi logic uh, ca în această problemă, în această perioadă, să propunem Consiliului să utilizeze posibilitatea de a suspenda alocarea fondului de coeziune pentru Grecia. Am ajuns la concluzia că uh, în Grecia, de fapt, singurul, singurele mijloace financiare disponibile pentru a pune din nou pe, roata, eco, pe roate economia, e bine, singurele fonduri sunt cele din fondurile structurale europene și de aceea am ezitat. Însă, și nu fac un secret din asta, în ceea ce privește viitorul, uh, împreună cu colegii noștri uh, care se ocupă de aspecte economice și uh, de monedă, uh, ne gândim dacă nu am vrea să introducem un uh, mecanism automat pentru această stabilitate. Pentru noi, o astfel de condiționare a primirii fondurilor ar fi Uh, pe trei niveluri. În primul rând, stabilitatea macroeconomică. Se pune întrebarea, rămânem așa cum suntem astăzi, cu fondul de coeziune și posibilitatea ca acestea să fie suspendate la propunerea cu acordul Consiliului, apoi să extindem această posibilitate la toate fondurile structurale și apoi vrem să introducem un mecanism automat în locul unei decizii politice așadar un mecanism care să intervină în mod automat în momentul în care s-au atins anumit indicator, un, un mecanism care să spună stop, nu mai furnizăm niciun fel de fonduri până când nu se îndeplinesc din nou criteriile. Se discută despre o astfel de posibilitate dar nu pot încă să vă spun uh, care vor fi propunerile noastre pentru viitor. Cu siguranță însă ne punem această problemă. Al doilea punct în ceea ce privește condițiile impuse ar fi următorul. Dacă și cum putem în viitor să creăm o legătură mai puternică între, pe de o parte, programele de reformă naționale adoptate în cadrul Europa 2020 și, pe de altă parte, fondurile structurale. Pe de altă parte, um, altfel spus, cum putem să ne asigurăm că fondurile structurale sunt utilizate la programele de reformă și la aplicarea acestora? piața de muncă, de exemplu. Nu știu dacă ați văzut, există și propunerea domnului profesor Monti ca la uh, măsurile pentru piața internă să se introducă o rezervă, să se spună că un anumit procentaj mic din fondurile structurale este uh, deblocat în momentul în care statul respectiv a îndeplinit uh, condițiile uh, implementării pieței interne. Trebuie discutat foarte mult aici, pentru că există multe pro, uh, propuneri dar până la urmă, toate acestea sunt decizii politice uh, foarte importante. Nu sunt numai aspecte tehnice. Însă aș vrea să știți că ne gândim la astfel de probleme și că uh, muncim și lucrăm pentru a vedea cum ar putea să arate astfel de mecanism. Uh, și al uh, treilea nivel uh, ce ține de condiții și care este foarte important pentru noi în politica structurală este cum putem să obținem în viitor ca noi să ne concentrăm mai bine asupra eficacității politicii la fața locului în munca noastră așa numită de uh, control și supraveghere. Practic, uh, să ne pierde mai puțin în mecanismele administrative. Este un punct la care lucrăm pentru a vedea cum am putea proceda în acest caz. Așadar, trei niveluri. Stabilitatea macroeconomică, legătura cu programele de reformă și, bineînțeles, uh, nivelul fundamental pentru noi, cum putem să ne asigurăm cel mai bine ca, că într-o perioadă în care banii publici sunt foarte puțini, banii pentru politica structurală sunt utilizați pentru proiecte de investiții bune. Trec la următoarea întrebare. Efectele politicii uh, de coeziune pot fi izolate și pentru a se stabili că ele au dus la anumite rezultate? Răspunsul meu este nu numai prin uh, date statistice. Am, ar trebui să avem uh, analize uh, pe baza unor modele foarte complicate care toate au uh, neajunsurile lor. De aceea abordarea noastră a fost să utilizăm modele diferite, de origine diferite, diferite pentru a vedea care sunt la ce rezultate ne duc. Și numai atunci când am văzut că mai multe modele ne duc la aceleași rezultate, am, uh, am considerat că sunt de încredere aceste rezultate. Din câte știu eu, avem puține informații uh, comparabile la dispoziție care să analizeze în mod detaliat Uh, care este, cum este, cât de accesibile sunt fondurile europene în diferitele state membre. Dar din experiența noastră, fără o analiză sistematică, într-adevăr putem să vă spunem că diferite state membre um, simplifică sau îngreunează accesul la fondurile uh, structurale de uneori se întâmplă chiar ca legislația națională să facă situația mai grea decât ar fi necesar. Acolo unde am găsit uh, cazuri foarte clare de astfel de obstacole, am intrat în contact cu regiunile sau statele membre pentru a îi convinge să schimbe legislația. O problemă pe care o vedem uh, de cele mai multe ori este uh, problema fricii de controlele financiare din partea Uniunii Europene atunci când noi elaborăm o regulă, cu cât mergem mai jos la nivel regional, local, vedem că aceste uh, că regulile de aplicare devin din ce în ce mai stricte din teama că la un moment dat va veni un control din partea Comisiei uh, și atunci, întotdeauna, la nivel național, oamenii se simt mai siguri la 120% decât la 100%. La nivel regional, oamenii se simt mai siguri la 140% decât la 100%. Și aici încercăm să cooperăm cu uh, regiunile și statele, dar trebuie să vă spun că ne-am înregistrat foarte mari progrese. Dear colleagues, we have 11 avem 11 înscrieri la cuvânt, așa încât trebuie să încercăm să fim cât se poate de conciși. Elizabeth Schroeder. Ähm, äh, În primul rând, vă mulțumesc. Aș dori să vă felicit pentru această prezentare, într-adevăr foarte bună. În prim, înainte m-am gândit, iată, un raport expo, expost trebuie să fie foarte interesant, dar Uh, mi se pare extraordinar ce ați făcut cu această analiză. Pentru că, de fapt, ne arată ce putem învăța din greșelile trecutului. Aș dori să contribui cu răspunsul la unele întrebări. Acolo unde ați spus, de exemplu, că unele lucruri nu se pot măsura, și anume la crearea locurilor de muncă. Cum putem să măsurăm Uh, crearea de locuri de muncă, cum putem, de exemplu, să măsurăm crearea locurilor de muncă în construcția de șosele comparativ cu transportul public, mai ales acum când uh, dorim să facem lucrurile într-un mod mai ecologic. Trebuie să vă spun că există un raport uh, um, și că voi face un raport um, pe această temă în uh, Parlamentul European și cred că vor exista uh, din, uh, și din acest raport foarte multe impulsuri pentru a vedea, pentru a măsura astfel de lucruri. Sper că acest raport va influența și concluziile dumneavoastră. Un al doilea lucru important pentru mine este uh, următorul lucru birocrație și control. Această teamă de birocrație, această teamă a birocrației, dacă doriți, și întotdeauna toată lumea dă vina pe Uniunea Europeană. Există o greșeală care nu apare în acest raport, dar a fost dar ar putea apărea în raportul uh, pentru 2007-2013 din motive cunoscute, cine a fost de față știe, v-ați redus controlele în teritoriu. Mi se pare o greșeală, pentru că este cel mai eficient instrument pe care îl aveți. Comisia este cea care trebuie să stabilească criteriile. Ne uităm numai dacă liniile financiare sunt uh, corecte sau analizăm și rezultatele. S-au creat locuri de muncă, regiunea și-a revenit în mod vizibil. De aceea, cred că ar trebui să ne gândim în mod serios să avem o frecvență mai mare a controalelor um, la fața logului, pentru că acestea nu sunt ca la gogol, vine revizorul. Um, trebuie, este pur și simplu o vizită în care se poartă o discuție, în care trebuie văzut unde s-au făcut greșeli, unde trebuie să se corecteze la implementare anumite lucruri. Uh, poate ar trebui schimbată abordarea pentru a obține anumite rezultate. Care este, probleme? Care este problema? Dacă se discută mai puțin, este o uh, problemă. Dar cred că trebuie să spunem și în fața Comisiei și în fața Consiliului că avem nevoie de o frecvență mai mare a controlelor la fața locului, atunci suntem mai eficienți și atunci nici nu trebuie să creștem birocrația bineînțeles, se pune întrebarea dacă uh, implicăm și curtea de conturi pentru a face uh, aceste monitorizări, dacă vreți, în mod uh, preventiv, înainte, înainte să spunem ați făcut licitația complet uh, greșit, uh, cum știți că a existat un caz în 2006 care ne-a fost foarte important, poate s-ar putea testa asta poate s-ar uh, putea testa împreună cu statele membre. Nu putem oare testa împreună cu Curtea de uh, Conturi să vedem ce se întâmplă dacă se face un audit înainte și cred că așa s-ar putea reduce birocrația. Și un ultim punct, am o atitudine relativ critică uh, cu privire la ceea ce ați spus, că doriți să se creeze acea legătură cu planurile naționale de reformă pentru că asta pare să afecteze ceea ce este important în politica regională, și anume uh, autonomia regiunilor, uh, independența lor. Uh, planurile de reformă naționale sunt foarte clare, sunt implementate de la nivelul cel mai înalt, însă cunoștințele sunt la nivelul regiunilor. Să ne uităm la raportul bancar, care spunea că cea mai, cel mai util mod, de, cel mai uh, eficace mod de a face reformele este utilizând uh, um, cunoștințele de la nivel regional. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna președinte! Domnul Oro, o să adresez întrebarea doamnei directoare din partea unității de evaluare. V-aș întreba dacă evaluarea pe care ați făcut-o dumneavoastră se referă și la fondurile care sunt atribuite regiunilor ultraperiferice și în acest caz s-ar putea extrage din acest studiu, din această evaluare globală, fondurile destinate regiunilor ultraperiferice și informații despre aceste fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnului Evgeni Kirilov. Domnule Honor, doamnă Ghefei, dați-mi voie să vă felicit uh, foarte călduros în legătură cu studiul pe care l-ați făcut și prezentarea dumneavoastră. Cred că l-ați folosit de un citat uh, cu cât uh, știi mai mult, cu atât de seama că știi mai puțin, eu aș vrea să mă folosesc de spusele unui artist care a spus să nu te temi de perfecțiune, căci nu o să ajungi niciodată la ea. Firește că acest lucru ne oferă suficiente cunoștințe, cum ați spus și dumneavoastră, și în același timp avem și suficiente instrumente la dispoziție pentru a sprijini cu fermitate eficientizarea acestei politici de coeziune. Mi se pare foarte important pentru întreaga Uniune Europeană. Toate datele pe care le avem sprijină această idee și este important ca în această situație, o situație critică, o situație de criză, dacă ne gândim la dimensiunea economică și socială, cred că dăm cu toții seama de acest lucru care se manifestă în țările noastre. Ceea ce vrem să spun este că ar trebui să ne ocupăm de situația actuală și să vedem cât de rapid sunt folosite aceste fonduri. Cred că Simplificarea ar trebui să înceapă de îndată și ar trebui să aibă o influență pozitivă asupra întregului proces. Dar unele țări au nevoie de ajutor. Îmi trebuie că dumneavoastră vă așteptați uh, ca noile state membre să aibă toate chiar și mai proaste decât au, însă cred că în continuare ne confruntăm cu probleme. Avertizmentele nu au fost suficiente în ultima vreme. Țara mea a făcut uh, publice niște uh, avertismente din partea directorului general care, uh, care avertiza autoritățile să facă eforturi pentru a spori gradul de absorție a fondurilor. Sigur că a spus mun, nu vom da nume de țări, însă întrebarea este câte astfel de țări au nevoie de astfel de îndemnuri să fie împinse așa de la spate într-un astfel de moment când încă se mai pot face îmbunătățiri, încă se mai pot folosi resursele care au fost alocate și probabil că și noi împreună cu colegii noștri din Parlamentul Național ar trebui să dăm o mână de ajutor pentru că e sigur că acest efort de a încuraja țările să folosească în mod mai eficient banii și să-și pregătească proiecte la timp este lăudabil. Mai ales, cum spuneați și dumneavoastră, marile proiecte care vizează transporturile și care sunt esențiale nu neapărat pentru țări, ci și pentru ca această cooperare transfrontalieră să fie mult mai eficientă. Deci, Ceea ce voiam să spun era de fapt să vă felicit pentru aceste lucruri și să vă spun că astfel de studii permit de asemenea să se reducă alte ispite birocratice pe viitor, pentru că măcar știi încotro să o iei, unde trebuie să intervii și cum să eviți orice fel de uh, mișcări, să spunem, uh, birocratice sau pași care ar spori birocrația. Domnul Lambert Van Nistelrooy, mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie și mie să îmi exprim uh, mulțumirile pentru realizarea acestui studiu. Și eu consider că Astfel dispunem de mai multe informații, avem o întreagă dezbatere în legătură cu finanțarea în acest moment și firește că dumneavoastră lucrați uh, pe bază de modele. Am vorbit de perioada 2000-2015, am văzut tot felul de procente din PIB, uh, toate bune și frumoase, însă în cadrul acestei comisii la Comisia ITRE, de fapt, am vorbit despre investiții și cum ar putea fi ele făcute până în 2013 și avem o serie de hărți de, care ne parvin de la imagini din satelit și ne putem permite să cheltuim foarte mulți bani din bugetul european. Ne uităm la informații, ne uităm la modele, iar modele vedem că sunt așa unilaterale așa încât cred că avem cu toții să avansăm mult mai rapid și să încercăm să obținem informații cât mai actualate folosindu-ne de aceste date și să încercăm să ne dăm seama că dacă folosim un euro, dacă investim un euro, o să vedem ce anume iese din această investiție. să stabilim dacă e nevoie sau nu să folosim un anumit model. Dacă există un nou regulament, cred că întrebarea este, e nevoie de mai multe controle sau e nevoie de o mai mare încredere și o mai mare libertate? Dacă statele membre și autoritățile sunt dispuse să-și asume răspunderea pentru a face treaba bine, ce facem dacă sunt dispuse? Dar dacă nu sunt dispuse, ce facem? Aceeași întrebare rămânem în uh, secolul trecut dacă ne bazăm uh, în mod constant pe controle. Dacă avem totuși această strategie Europa 2020, avem niște obiective, vrem o Europa mai ecologică, o Europa durabilă, vom constata că e nevoie să se facă investiții, însă e nevoie și de confinanțare din partea statelor europene. E nevoie de o răspundere comună Atâta vreme cât noi nu facem decât să cheltuim din bugetul european și pe urmă stăm și analizăm rezultatele și ne apucăm și discutăm de tot felul de modele, avem acest sistem care funcționează cu 27 de țări și care e din ce în ce mai greu. Ei trebuie să ne gândim și la coeziunea socială, economică și teritorială, însă, în același timp, acestea trebuie să fie însușite de statele membre aceste concepte. Avem o serie de sisteme, dar nu putem să controlăm chiar tot și, eh, de asemenea, dacă ne apucăm să facem tot felul de controle, nu avem nicio imagine foarte bună. Până la urmă, are dreptare domnul Pibalx când spune că Pip, domnul Piper, domnul deputat Piper, când spune că avem de face cu țările membre și că uh, trebuie să ne gândim la efectele pe care le produc fondurile. Iar dumneavoastră ați putut să vă referiți la această perioadă 2000-2006, care s-a încheiat de ceva vreme. Deci am avea nevoie și de alte date mai concrete care ar putea să fie foarte clar indicate, pentru că trebuie să se stabilească prioritățile și trebuie să hotărâm care sunt sumele de investit uh, la nivelul Uniunii Europene și practic vom folosi fondurile necesare pentru lansarea economiei. În cadrul PPE, la reuniunea PPE a avut loc o audiere în legătură cu noile obiective din uh, strategia 2020 și a venit cineva din uh, domeniul uh, afacerilor din Suedia, care ne-a spus că fondurile structurale nu au niciun efect și că ar fi mai bine să le sistăm. Firește că acest uh, om de afaceri nu avea dreptate, însă nu este singurul care spune acest lucru, însă noi trebuie să demonstrăm că aceste fonduri sunt, uh, au efecte pozitive, trebuie să avem date la îndemână prin care să demonstrăm acest lucru. Firește că pot exista, uh, mă rog, uh, dovezi există, să zicem așa, pe aici, pe acolo, exemple de reușită, pentru că oricum costurile vor crește și cred că în acest studiu nu există foarte multă viziune. Așadar, acestea sunt, de fapt, niște idei pe care vi le prezint cu voce tare și aș dori să vă mulțumesc pentru toate impulsurile pe care le-ați dat. Tocmai ce ați spus că acel uh, reprezentant al mediului de afaceri din Suedia nu, nu era neapărat că era ineficientă utilizarea fondului, ci că pur și simplu acest lucru subminează competiția și că este un tip de ajutor de stat. Și acum, domnule Dirk Honor, dacă doriți, puteți să mai luați cuvântul sau Veronique Caffey. Um, ok, I'll start. Um... Voi începe eu. În primul rând, această evaluare nu s-a axat uh, neapărat pe probleme de audit și de control. Noi credeam că există o mare presiune asupra acestor două elemente și de aceea am vrut să analizăm efectele politicii. Vom merge însă poate să vedem uh, și din perspectiva Curții de Conturi care sunt efectele politicii. În orice caz, ne-am dat seama că în multe din noile țări membre s-a început deja cu un sistem foarte birocratic care între timp s-a eficientizat. În ceea ce privește inspecțiile și controlele făcute pentru a vedea ce anume s-a realizat în regiuni, eu cred că ar fi mai eficient să ne concentrăm pe altceva și anume să încercăm să stimulăm statele membre să întreprindă ele însele evaluări asupra ceea ce se întâmplă în regiuni. Deci să ne îndepărtăm de această perspectivă de audit um, conform căreia totul ține de un control și de sancțiuni, de pedepse, dacă nu ai făcut lucrurile cum trebuie. Și asta cred că am răspunde la multe întrebări. Uneori există soluții simple și nu știm că un euro investit într-un anumit uh, sector va produce un anumit uh, rezultat, deoarece în funcție de context uh, lucrurile se schimbă. Iar atunci când faci o evaluare și când discuți cu oamenii, sunt mai puține temeri, e mai multă onestitate, e un sistem, e un proces din care au de învățat ambele părți. Și astfel am putea pune pe picioară o politică prin care să se învețe uh, regiunile să fie um, preocupate de ceea ce realizează, să știe că sunt responsabile de ce fac, că își uh, întocmesc planurile, că trebuie să cheltuiască banii într-un anumit fel. Deci trebuie să creăm acest sentiment de responsabilitate, însă avem nevoie de probe pentru a vedea dacă într-adevăr uh, lucrurile stau așa. Deci cred că ar fi mai bine să fie evaluare la nivel de regiune decât uh, controle și audit. O spun asta pentru că eu fac evaluări și nu sunt uh, revizor, nu fac controle. În ceea ce privește acum regiunile ultraperiferice cu sistem preferențial. Nu ne-am concentrat uh, în mod special asupra lor, însă știu că la DG Regio se face acum o studie, un studiu pe marginea acestora. Deci noi în evaluare nu ne-am ocupat de ele în mod specific. Și din acest exercițiu nu putem uh, trage concluzii în legătură cu aceste regiuni, însă vă spun că are loc un studiu asupra, despre regiunile ultraperiferice. Un alt lucru, într-adevăr, aveți dreptate, statele membre trebuie să devină responsabile, să putem vedea care este eficiența politicilor, însă asta nu e deloc ușor. Și când am făcut aceste evaluări, am fost eu însă uimită uh, să văd ce pot învăța. De exemplu, dacă investești în transporturi, se credea că vei avea creștere economică, însă se pare că lucrurile nu stau chiar așa chiar și um, academicieni, oameni de știință, experți ne-au arătat că lucrurile nu stau chiar așa. Deci se credea că dacă investim în infrastructură vom uh, crea un anumit nivel de uh, creștere economică, vom atrage întreprindere, însă nu, lucrurile nu stau chiar așa și de aceea e foarte bine să evaluezi proiectele individual, să faci studii de caz și să încerci să vezi exact ceea ce se întâmplă în urma punerii în aplicare a politicii respective. E clar însă că nu există niciun răspuns simplu, iar din această evaluare am uh, învățat un lucru, că dacă facem o defalcare pe domenii și dacă ne uităm la ceea ce spune teoria economică și la ceea ce se face. Deci putem face studii de caz, putem compara ce se întâmplă în diferitele țări, putem identifica anumite practici și sper să putem și desimina toate acestea pe viitor. Deci toate acestea le vom uh, include în raportul de sinteză, însă ceea ce știm e că mai trebuie să aflăm foarte multe, să învățăm foarte multe, să nu putem să o facem singuri, ci doar cu regiunile. Și sper că v-am răspuns la întrebări. Just a few, very few remarks. The... Câteva comentarii. Cu siguranță vom avea probleme pentru a impune niște controle mai uh, sistematice. Însă voi încerca împreună cu colegii să încurajăm un dialog mai intens între regiuni și personalul nostru care se deplasează în regiuni, care merge acolo la reuniuni. Deci uh, ar trebui să se recurgă mai mult la aceste metode pentru a înțelege în ce domenii politicile funcționează bine și în ce domenii nu. În rest, uh, cred că e foarte important așa cum spunea și Veronica, să um, insuflăm într-adevăr această cultură a evaluării. Și asta trebuie să se facă la nivel național, la nivel regional. Regiunile trebuie să fie cele care să simtă că au de câștigat că în urma acestei experiențe. Iar în cadrul rețelei noastre ne ocupăm de acest lucru, însă trebuie să vă spun că e nevoie de o schimbare de mentalitate. Și un alt lucru pe care îl facem cu studiu, în legătură cu studiul făcut de Veronica e uh, nu să, organi- să analizăm direct impactul după ce proiectul respectiv, după ce programul respectiv a fost implementat, ci să încercăm să evaluăm lucrurile pe termen lung deci vrem să evaluăm o serie de proiecte care au fost uh, desfășurate în uh, trecut, în perioada 1993-94 până în 1999, pentru a vedea ce s-a întâmplat cu aceste proiecte de investiții după 10 ani, să vedem care a fost impactul lor. E un element nou la care lucrăm. În ceea ce acum regiunile ultraperiferice, vă confirm un fapt și anume, în cadrul uh, pregătirilor pentru strategia de anul uh, viitor, am lansat o serie de studii, printre care un studiu menit să înțelegem mai bine care este impactul politicii noastre, să vedem în ce cazuri politica nu este adaptată um, regiunilor și sper să tragem niște învățăminte utile de pe urma acestui studiu. Acum, problema absorpției, o problemă într-adevăr gravă. V-aș sugera ca în următoarele luni să vă oferim uh, o scurtă informare în legătură cu situația absorpției fondurilor. Colegii mi-au spus că, practic, acum uh, a trecut jumătate din perioadă și peste 70% sau aproximativ 70% uh, din fonduri nu sunt alocate. Deci nu mă refer la plăți, mă refer la alocarea fondurilor uh, pentru proiecte. Prin urmare, ne putem întreba până dreptate ce se întâmplă. Eu am făcut o analiză comparativă cu perioadele anterioare și am văzut că întârzierea este practic de un an. De ce? O prima explicație ar fi că ceea ce s-a întâmplat, mm, și de altfel e de înțeles, e că atunci când am prelungit perioada pentru încheierea perioadei 2006 cu încă șase luni, din cauza crizei, toate statele membre au făcut toate eforturile pentru a primi chiar și ultimul bănuț uh, disponibil de la sistem. Și acest lucru sistematic a creat o întârziere de șase luni. Um, au mai intervenit și alți factori pe care îi analizăm în momentul de față, însă am putea să vă dăm mai multe cifre concrete ulterior. Ce putem să facem în acest domeniu? Intensificăm uh, legăturile cu acele țări și regiuni în care avem astfel de probleme. Grecia este o astfel de regiune, țara dumneavoastră, domnule Kirilov uh, este o altă țară într-o situație asemănătoare și nu sunt singurele țări. Și singurul lucru pe care putem să îl facem este să uh, oferim tot ajutorul nostru pentru a depăși aceste probleme. E însă un motiv de îngrijorare. Vă mulțumesc. În ceea ce privește transportul și infrastructura, e clar că acestea nu pot crea creștere în sine.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 Vă mulțumesc uh, și mulțumesc uh, și doamnei Gafi pentru exemplul dat cu privire la construcția de șosele, pentru că ne clarifică ceva, și anume că de multe ori avem un obiectiv uh, în vedere, uh, îmbunătățirea situației în domeniul cu tare, cu tare sau cu tare. Însă țintele pentru modalitatea de a se atinge acest obiectiv nu se pot stabili întotdeauna dinaintea uh, începerii um, proiectului. De exemplu, dacă se construiește o stradă, s-ar putea ca mai mulți oameni să se mute în acea regiune pentru că uh, ajung mai ușor la servici. Pot să vă spun că, mă, mă, că vin dintr-o regiune în care uh, s-au modernizat străzile și a existat un efect cu totul neașteptat. Practic, aveam o populație de tip ghetto cu mai puțin de 40% populație germană, dar prin aceste măsuri a avut loc o nouă amestecare a populației am, am atras uh, grupuri de populație neașteptate. Acest lucru a dus la noi activități, noi activități sociale, noi activități economice. Un indicator care nu a fost prevăzut când a fost uh, făcut acest program. Să vă mai dau un exemplu din Bari. Uh, când ne uităm la situația de acum 20 de ani, acolo nu era posibil, acum 20 de ani, o persoană care nu era din Bari nu putea să calce în centrul orașului. Dar în ziua de astăzi este un centru vechi, uh, înfloritor, în care pot cu cea mai mare încredere să mă plimb. Dacă luăm îmbunătățirea calității vieții aici, iată, se poate spune că, într-adevăr, a existat o îmbunătățire a calității vieții, pentru că pur și simplu te poți plimba fără nicio problemă în centrul acelui oraș. Sunt lucruri pe care nu ni le-am închipuit prin intermediul acestor programe. Cred că trebuie să ne desprindem de uh, această dorință de a prevedea fiecare consecință a uh, programelor noastre și de a le prevedea foarte strict în planurile și programele noastre. Dacă mergem pe această abordare, întotdeauna vom eșua pentru că nu suntem uh, medium ca să știm ce se va întâmpla în viitor. Pe hârtie s-ar putea ca fondurile de coeziune să uh, aibă efecte din, din ce în ce mai puține, cu toate că asta ar putea să contrazică complet situația de la fața locului unde ar putea să aibă loc mari îmbunătățiri. Dar nu trebuie să cădem în capcana de a stabili obiective de la bun început care poate nici măcar nu pot fi uh, îndeplinite. Sunt de acord cu dumneavoastră cu privire la... Uh. Sunt de acord cu dumneavoastră. Aveți cuvântul. Monsieur Ainer, euh, je vous remercie. Doamna Deli, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce a spus în legătură cu fondurile de coeziune și știu că dumneavoastră încercați să-i stimulați pe membrii Direcției Generale să se deplaseze pe teren. Cred că ar fi fost foarte important ca și delegația în Franța să fie însoțită de reprezentanța ai Comisiei. Voi reveni acum asupra indicatorilor la care s-a referit domnul Peter Simon. Dumnealui a spus la început că în momentul de față nu dispunem într-adevăr de indicatori. Întrebarea mea e următoarea. Ce fel de indicatori intenționați să folosiți pe viitor? Deci cum veți măsura calitatea vieții cetățenilor? Aceasta ar trebui să fie uh, principalul obiectiv uh, pe care l-au politicienii, nu? Uh, Eh, doamnă Gafi, ați spus că veți avea rezultatele peste câteva luni. Ne puteți da însă câteva informații în legătură cu principalele rezultate eh, privind inițiativa urban. La comisie știu că se face o evaluare a proiectului urban. Îmi puteți confirma faptul că această inițiativă urbană a fost pozitivă, însă că nu s-au atins obiectivele în urma mainstreamingului? ului că un, încă un lucru important, după părerea mea. Având în vedere rezultatele de astăzi, Comisia intenționează să sprijine investițiile în orașe. Care va fi rolul și locul orașelor în cadrul acestor programe de investiții? Vor beneficia orașele de fonduri FEDER direct? Vă mulțumesc, domnul Sean Kelly. Thank you. Uh, firstly, welcome. Mulțumesc. În primul rând, salut rezultatul pozitiv, la care nu mă așteptam. La care mă așteptam, de fapt, mă scuzați. Ați spus în prezentarea de la început că vă îngrijorează faptul că colegii de la comisie sunt uh, mulțumiți atunci când au cheltuit banii. Da, întrebarea care ar trebui să se pună este, ați cheltuit banii în mod înțelept? Și mă întreb dacă vă uitați, de exemplu, la costurile administrative, la costurile de reglementare, la costurile de punere în aplicare. Și așa cum spuneam mai uh, devreme, toate problemele legate de fraudă, un fenomen inacceptabil. Deci, cum rămân atunci cu învățămintele Uh, pe viitor. Domnul Lambert a menționat încrederea un element uh, uh, important. În ceea ce privește sancțiunile pentru cei care nu respectă regulile, Mă gândesc că poate că și asta ar fi o soluție pentru ca regulile să fie respectate. Ceea ce vește regiunile, de exemplu, departamentul meu. Vorbeați despre anumiți indicatori privind calitatea de viață și am și o întrebare în legătură cu construcția de autostrăzi. Indiferent de strategia 2020, cu toții vrem să se facă față schimbării climatice. Însă nu cred că putem uh, opri Uh, construirea de autostrăzi, deoarece vom avea din ce în ce mai multe autovehicule. Ar trebui eventual să ne punem uh, lucrurile dintr-o, să ne punem problema dintr-o altă perspectivă. Să ne uităm, de exemplu, la zonele de ambuteiaj care apar, la tronsoanele de autostradă neterminate. Uh, să vedem unde se fac ambuteiaje, mai ales în locurile unde se încheie autostrăzile, să facem, de exemplu, și uh, șosele de centură pentru a ocoli orașele. Gândiți-vă că astfel uh, am înlesni uh, uh, mișcarea, libera circulație a oamenilor, am sporit și calitatea aerului și a vieții. Și în încheiere revin la un lucru menționat la început trebuie să avem o strategie de marketing, de comunicare, pentru ca cetățenii să înțeleagă clar. E o politică pozitivă, o politică comunitară cu un impact pozitiv asupra vieților. Vă mulțumesc! Mai avem încă trei persoane în ultimul set de întrebări care vor să intervină. Um, Cred că prima intervenție a scos în evidență cât de complexă este această problemă, pentru că avem proiecte care produc efecte neașteptate și acest lucru l-am constatat în evaluarea noastră. Dar bănuiesc că, până la urmă, toată lumea dorește să sporească capacitățile regiunilor noastre de a-și formula programe și să explice clar ce vor să obțină și în ce mod își vor da seama dacă și-au atins sintele, pentru că acest lucru apare, să vă dau un exemplu din evaluarea urban, cât de curând. Întotdeauna se întâmplă lucruri neașteptate, dar cred că putem să ne îmbunătățim rezultatele și modul în care facem planificarea. Și în ce mod evaluăm succesul. Cred însă că aceste evaluări nu spun totul și se întâmplă foarte multe în timpul respectivei politici care nu se reflectă în indicatori. Și este important să folosim indicatori, însă este important să folosim și alte metode de evaluare, să folosim studii de caz, să spunem ce s-a întâmplat în cadrul politicii de coeziune, pentru că sunt bogate în evenimente și trebuie să vedem ce fel de indicator vrem să folosim pe viitor, în mod deosebit uh, dacă ne gândim la chestiunile economice. Și există indicatori în acest sens. Avem date destul de solide cu privire la PIB, până la un nivel foarte aprofundat. Problema este că nu primim aceste date suficient de repede. Cele mai recente date pe care le avem sunt din anul 2007, ceea ce nu este o situație mulțumitoare. Deci acesta ar fi, să spunem, un domeniu unde să mai facem unătățiri. Dar în ceea ce privește coeziunea socială și teritorială, nici măcar nu știm care ar trebui să fie acei indicatori și nu suntem singuri, avem chiar câștigători de premii Nobel care încearcă să-și dea seama care ar fi indicatorii pe care să-i adoptăm pe viitor pentru a încerca să vedem în ce mod se implică uh, Uh, societăților noastre, grupul Stiglitz s-a implicat în evaluarea acestei analize și pot să vă spun că în acest proces de evaluare, evaluatorii noștri au spus că ar vrea să folosim mai mult statistici cu privire la venituri. Dar aceste statistici prezintă și puncte slabe. Iată o problemă, deci trebuie să dezbatem aceste chestiuni și trebuie să discutăm aceste chestiuni cu birourile statistice și în același timp și um, cu cei care se ocupă de politici. Cât privește valoarea urban, aș putea să vă spun, să anticipez câteva dintre rezultatele valorii ex post. Pot să vă spun că sunt concluzii pozitive și că programele urban au uh, obținut uh, o serie de reușite în uh, domeniile în care au fost aplicate. Știu, aveți dreptate în ceea ce privește eficientizarea urban, care nu s-a întâmplat în sensul în care actuale programe au fost orientate. Nu avem acest gen de activități urban, însă, pe de altă parte, un număr ridicat a inițiativelor din cadrul urban s-au bucurat de sprijin și cred că vreo 60% este cifra, ceea ce mie mi se pare că este un nivel destul de ridicat. Înseamnă că activitățile din cadrul acestui urban uh, o mare parte dintre acestea au fost considerate a merita o semnală într-o asemenea măsură încât aceste activități sunt continuate și sunt finanțate și pe viitor din alte surse și acest lucru mi se pare o mare reușită. În ceea ce privește factorii de succes, să spunem, în cazul urban a fost vorba de parteneriate, de acordarea atenției, să spunem, uh, și concentrarea pe o zonă mai uh, redusă. În orice caz, programele cu mai mult succes sunt cele care asigurau, să spunem, o legătură mai strânsă cu autoritățile municipale. Dacă să zicem că un grup încerca, să spunem, să se ocupe această problemă uh, în mod izolat, dacă nu aveau legături cu autoritățile municipale, atunci exista riscul ca succesul să fie redus. Și am constatat, în uh, fel de studiu de caz, să spunem, și un exemplu, uh, tipului de evaluare pe care o facem și a indicator pe care îi folosim, uh, am ratat oarecum o șansă în cadrul urban. Am încercat să facem în această evaluare expusă, să vedem dacă putem face o comparație cu alte zone care nu au fost evaluate în uh, baza metodologiei noastre, pe baza date concrete și comparativă. Dar n-am reușit să facem acest lucru pentru că nu aveam date și e foarte greu să faci perechi de zone unde există date asemănătoare ca să le poți compara. Însă, în modul în care au conceput programele, au strâns foarte multe date mult între regiuni în legătură cu problemele care există la ei în regiune. Ocazia ratată a fost că nu au uh, făcut o colectare de date periodică pe toată perioada programului, ceea ce pentru noi ar fi reprezentat o sursă foarte bună de informații pentru evaluarea impactului inițiativelor. Dar au existat și situații în care un program sau autoritățile din cadrul programului au strâns date, au identificat șomajul ca fiind principala problemă în acea zonă și au folosit banii pentru uh, regenerarea clădirilor. Așadar, le-a spus un evaluator, păi, care a fost impactul faptului că dumneavoastră ați folosit banii pe infrastructura fizică în loc de eh, șomaj, care a fost impactul asupra șomajului și n-au știut să răspundă și cu asta revenim la observația pe care o făceam mai devreme în legătură cu faptul că trebuie să spunem răspicat ce anume vreți să schimbați și să existe o întreagă teorie asupra schimbării și în momentul în care spunem dacă vom investi astfel banii, noi considerăm că acesta va fi schimbarea care se va produce, astfel evaluarea urban va prezenta și rezultate pozitive și putem învăța ceva pe viitor, să vedem în ce mod uh, vor influența aceste inițiative situația. În ceea ce privește ultimul punct, am uh, făcut oarece analize în oportunitatea mea, o evaluare costurilor administrative în alte unități însă și până în acest moment aș spune că uh, în baza rezultatelor, costurile nu sunt atât de ridicate, nu atât de ridicate pe cât te gândi că ar putea să fie ori de câte ori auzi pe oameni că se plâng de cât uh, de mare este birocrația pentru a obține fonduri. În ceea ce privește construcția de drumuri, am fost întrebată cu subiect și predicat acest lucru. Există, firește, un program care, dacă nu este complet, trebuie să fie uh, completat. Uh, dacă însă până în 2013 nu se vor folosi cum trebuie resursele și nu se vor obține acele uh, ținte, ar trebui oare să investim în alte tipuri de căi de transport, astfel încât, într-un fel sau altul, să încercăm să împiedicăm sau să mai diluăm această presupunere că va crește numărul de autovehicule în mod constant ne întrebăm dacă nu cumva există lacune în acest demers. Au existat dovezi că federul a fost folosit pentru întreținerea drumurilor. Din punctul nostru de vedere, nu este cea mai eficientă modalitate de folosire a fondurilor, și anume banii destinați construcției infrastructurii să fie folosiți pentru întreținere. Nu mi se pare că e dezvoltare durabilă, deci nu acesta probleme problema pe care dorim să ne concentrăm. Cât privește strategiile de marketing și de uh, uh comunicare publică, de PR. Firește că putem face mai mult, însă ceea ce ni s-a părut nou interesant în această evaluare că în momentul în care ajungi la fața locului și uh, iei la întrebări pe beneficiarii fondurilor uh, regionale, de foarte multe ori uh, ceea ce au de spus este atât de interesat încât ne-am dat seama că trebuie să exploatăm mai mult aceste informații și oamenii chiar sunt deschiși și chiar sunt dispuși să vorbească despre aceste experiențe și cred că dacă vom exploata aceste opinii, vom avea de câștigat. Am fost cât se poate de uimiți la cel de-al doilea obiectiv, când am vorbit cu oamenii din regiunile care țin de obiectivul 2 și în momentul în care și evaluatorii noștri au vorbit cu aceștia, au constatat că există o implicare în fondurile de coeziune și că implicarea lor în aceste fonduri de coeziune îi face să se simtă importanți, simt că fac parte din Uniunea Europeană și într-adevăr există o mare valoare adăugată, adică suntem mai puternici decât am fi crezut că suntem și acest lucru în urma evaluării. Dacă putem exploata într-un fel sau altul în ceea ce facem noi și în procesul de marketing, cred că acest lucru ar putea fi uh, benefic pe viitor. Și avem încă trei colegi, Catherine Berder, Audrey Vlașac și John Bafton. Vă rog, aveți cuvântul. Um, mulțumesc, doamnă președinte simt un uh, moment de tip uh, Rumsfeld. Mm, e bine să ne uităm la această evaluare și este foarte important și mi se pare binevenit acest raport, însă mă interesează oamenii și locurile care și regiunile care nu au candidat pentru obținerea de astfel de fonduri. Mă întreb dacă ați analizat asta, dacă ați văzut dacă existau uh, regiuni care ar fi putut să uh, solicite astfel de fonduri și nu au făcut-o și care ar fi fost motivele. Știu că ați, uh, ați uh, exprimat preocuparea cu privire la absorpția la momentul actual. Există reguli care sunt prea stricte, nu există suficientă imaginație, să-i spunem așa, pentru a uh, răspunde la nevoile de la fața locului, există o lipsă de competențe la fața locului pentru a solicita aceste uh, fonduri. Bineînțeles că este important să vedem ce s-a cheltuit, dar este la fel de important să vedem de ce în unele locuri poate nu s-au solicitat acești bani. Mi se pare important pentru ca în viitor să putem să uh, direcționăm bine banii. Întrebare foarte bună, spune doamna președinte, domnul Vlașec. Și eu cred că odată ce o perioadă s-a încheiat, este necesară o evaluare. Și, evident, am o întrebare. Dacă construim un anumit număr de kilometri de autostradă, uh, construim o stație de epurare, Uh, uh, conectăm o serie întreagă de persoane la apa curată. Uh, deci avem niște cifre foarte clare, dar avem uh, o evaluare cu privire la durata proiectului, am, efi, am verificat eficiența banilor cheltuiți, cât a costat un kilometru de autostradă în Republica Cehă, în Franța sau în Polonia. Și o altă întrebare. Ați evaluat problemele principale întâlnite pe parcursul proiectelor? Pentru că asta este ceva ce ar trebui eliminat pe viitor. Vă mulțumesc! John Bafton, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să menționez câteva aspecte. În evaluare, în scurtul sumar, la management și implementare se spune că există slăbiciuni și control financiar. Doamna Gaffey a spus mai devreme că auditul nu este domeniul său de activitate, dar mie mi se pare ceva vital. Dacă aveți un document de o asemenea anvergură și ați spus că a costat cam 4,2 milioane de euro această evaluare, dacă se cheltuie o asemenea sumă de bani publici, cred că ar trebui să se includă uh, cifre provenite din audit. Eu aș vrea să știu următorul lucru. Banii alocați în această perioadă, um, care nu ar fi trebuit să fie uh, alocați um, respectiv fraude. Și în al doilea rând, având în vedere faptul că această evaluare a costat 4,2 milioane de euro, puteți justifica această cheltuială și să-mi spuneți dacă vi se pare că um, au meritat acești bani? Vă mulțumesc, aveți cuvântul, spune doamna președinte. În ceea ce privește oamenii care nu au solicitat fonduri, nu ne-am axat pe asta în um, evaluarea noastră, dar încercăm să, um, implic, să um, aducem această dimensiune în evaluarea noastră, făcând acea comparație între, de exemplu, întreprinderile care au beneficiat de sprijin și întreprinderile care nu au beneficiat de sprijin. Uh, Bineînțeles, trebuie să înțelegem care sunt criteriile de selecție, care sunt criteriile, de ce oamenii decid să nu solicite fonduri. Dar cred că asta se poate face în zonele de intervenție individuale. Nu cred că se pot trage concluzii generalizate. Și aici aș dori să văd statele membre investind eforturi pentru a vedea dacă, într-adevăr, programele se adresează celor care ar trebui să li se adreseze. Vom lansa în curând un nou studiu de evaluare pentru a vedea ce au realizat aceste obiective pe termen lung. Bineînțeles, nu este suficient să spunem am o țintă în program, am atins-o sau nu, dar asta nu ne spune foarte multe despre performanță. Pe noi ne uh, interesează alte lucruri, pentru că de multe ori țintele nu sunt stabilite în mod corect. corect. Noi am vrea să vedem ce s-a schimbat în, din cea, în legătură cu nevoile din acea regiune. Este un studiu pe care îl vom lansa în curând uh, pentru a încerca să-l incorporăm în evalua- evaluările noastre. Ce am descoperit noi în uh, evaluarea noastră este pentru 2004-2006 pentru uh, UE10. Au reușit să obțină fonduri în mod corect pentru că toată lumea a spus că nu vor putea, în ciuda faptului că toată lumea a spus că nu vor putea. Este clar însă că um, creșterea volumului, având în vedere um, cum a evoluat volumul uh, de fonduri solicitate, există într-adevăr o uh, lipsă de capacități aici. Ceea ce ni s-a spus ar fi că ar trebui să facilităm schimbul de experiențe. Și dacă există zone în care s-a văzut că, există un, că a existat succes în Europa pentru an, a anumitor politici, Știm, de exemplu, că uh, Spania că Spania se pricepe foarte bine la construit cale ferată. Oare putem să aducem experți din Spania în alte zone uh, sau putem să uh, identificăm bunele practici din această țară pentru a le aplica și în alte țări, mai degrabă să aducem oameni care, se, care sunt experți în acest domeniu decât să vină comisia să dea sfaturi, practic. În ceea ce privește evaluarea proiectelor și când se face această evaluare, de aceasta am început uh, studiul și evaluarea unor proiecte din 94-98, pentru că am vrut să vedem care este efectul proiectelor pe termen lung. Știu că ați spus că perioada 2000-2006 este uh, foarte, uh, este de, de, foarte de, de mult, dar uh, nu este chiar așa pentru că există țări care încă mai cheltuie acei bani. În 2007-2008 am, uh, aloc, am făcut foarte multe plăți uh, ce țin de uh, finanțarea din 2006. Avem uh, evaluări uh, la ora actuală uh, Ehm, toată lumea ne spune că este prea devreme să evaluăm acei bani. Practic, tot timpul, niciodată nu este timpul potrivit pentru o evaluare. Ba e prea târziu, ba e prea devreme. Ehm, dar am început ehm, evaluarea proiectelor din 94-98. Nu sunt sigură că vor fi numai vești bune, dar facem asta. În ceea ce privește Unicast, ceea ce privește costurile pe unitate, am făcut o evaluare și prima uh, concluzie a fost că nu există o, dată, o bază de date în Europa cu privire la asta. Numai Comisia ar putea să construiască o astfel de bază de dată, care, bineînțeles, ar fi uh, o sursă suplimentară de uh, informație pentru noi și pentru statele membre. Facem această muncă prin intermediul evaluării um, fondului de coeziune. Baza noastră de date este destul de mică acum pentru că se referă numai la FEDER. Avem numai 96 de proiecte cuprinse în această bază de date. E clar că avem nevoie de o bază de date cu mii de proiecte incluse, dar vom introduce încă 500 de proiecte în baza de date prin evaluarea fondului de coeziune și sperăm că astfel vom avea date bune, solide pentru viitor, pentru a vedea care sunt uh, costurile pe unitate și astfel să vedem dacă banii uh, și fondurile sunt utilizate în mod uh, eficient. Nu avem astfel de date uh, la ora actuală pentru că deocamdată uh, Uh, nu am făcut conexiunile necesare. Asta vrem să facem în uh, viitor, să avem o legătură între rezultatele raportate și uh, sumele cheltuite. Am să ajung la ultima întrebare. Nu putem să evaluăm tot. Având în vedere faptul că se publică mult, multe audite, am decis să nu ne axăm pe audit în această evaluare, cu toate că auditul apare în această evaluare. Nu avem aici informații despre banii alocați care nu ar fi trebuit să fie alocați, dar, dar avem alte servicii care se ocupă de asta. A fost o abordare pe care noi am ales-o, cu care ați putea să nu fiți de acord, dar noi am avut unele motive întemeiate pentru asta. Am cheltuit 4,2 milioane de euro pentru această evaluare. Aceasta a cuprins 16 contracte de evaluare plus un raport de sinteză, o serie întreagă de echipe de evaluare în Europa. Am avut 230 de programe în Europa. Avem program, am avut programe care se refereau de la, care se extindeau de la 60 la 60 de milioane uh, de, de euro din FEDER, aș spune că această evaluare și-a meritat banii pentru că avem date, avem informații și avem învățăminte cu privire la politici pe care nu le aveam înainte. În unele cazuri, această evaluare ne, eva- ne generează mai multe întrebări, însă, de asemenea, ne face să fim din ce în ce mai convinși de faptul că trebuie să putem demonstra rezultatele politicilor noastre fie ele rezultate bune sau rele. Și cred că trebuie să investim în astfel de uh, evaluări. Când mă uit cât, uh, cât de intens au lucrat unii dintre evaluatorii noștri, cred într-adevăr că evaluarea uh, și-a meritat banii, mai ales având în vedere calitatea datelor uh, pe care le avem de la fața locului și calitatea datelor furnizate de unele state membre. interesul și angajamentul evaluatorilor uh, în unele cazuri au mers dincolo de uh, ceea ce ar fi trebuit să facă pentru cât îi uh, plăteam. Și au făcut-o nu numai pentru a vedea ce se întâmplă, s-a întâmplat pe perioada 2000-2006, ci pentru a vedea ce trebuie să fie ce trebuie să se schimbe pentru ca această politică să fie mai eficace acum și în viitor. Dar asta este viziunea mea cu privire la dacă această evaluare a meritat. Două lucruri pe scurt, dacă îmi permiteți. Nu avem o evaluare sistematică în legătură cu cererile de finanțare. Și e corurile pe care le primim de foarte multe ori ne transmit un lucru și anume că regulile sunt prea stricte. Asta înseamnă că beneficiarii potențial mai mici, practic, uh, uh, au un handicap din această cauză și de aceea trebuie să ne gândim cum putem să-l depășim pe viitor. Să avem uh, eventual uh, o abordare în funcție de sume forfetare, uh, pentru a le înlesni lucrurile. În ceea ce privește acum lipsa de imaginație, asta e o problemă când ne uităm la calitatea proiectelor. Avem multe proiecte foarte bune, în care vedem că sunt idei noi, că e o gândire inovantă în spate și pe de altă parte avem foarte multe proiecte tradiționaliste, asupra cărora e clar că ne punem semne de întrebare. O altă problemă, frauda. E într-adevăr o problemă gravă pe care trebuie să o soluționăm și nu putem aștepta să se facă o evaluare în ceea ce privește frauda. An de an trebuie să intervenim, iar cifrele pe care le primim de la Curtea de Conturi și pe care le-am primit uh, și din studiile noastre până acum ne indică clar că până în 2008, deci în 2009 nu a fost uh, o evaluare, deci până în 2008 ne aflam încă într-o situație în care exista o rată de eroare. Și conform percepției publicului, credibilitatea politicii era practic în joc. E clar că trebuie să facem ceva, însă bat în lemn. Avem totuși indicații că față de 2009, 2009 anul acesta vom recolta cel puțin uh, partia, parțial uh, rezultate în urma eforturilor întreprinse pentru a avea niște rate mai uh, scăzute față de trecut. Însă, vă spun încă o dată, bat în lemn, procesul e în curs și e clar că există contradicții între Curtea de Conturi, între statele membre și noi. Și la începutul lunii iulie și după aceea vom vedea niște uh, estimări inițiale pentru rata de eroare în 2008 și 2009. Însă trebuie să fim conștienți de faptul că în joc e practic credibilitatea acestei politici. Și singura veste bună, relativ bună, e că atâta timp cât toate analizele și uh, anchetele făcute de instituțiile europene, Curtea de Conturi sau Biroul Antifraudă, Olaful, în ceea ce privește plângerile finale adresate Uniunii Europene, o mare parte din chestiunile legate de fraudă sunt soluționate înainte. Deci cazurile clare de fraudă sunt mai limitate. Însă uneori zona gri între fraudă și neglijență uh, e mai marcată. între 50 și 60% din erorile pe care le găsim au de-a face cu achizițiile publice. Și e clar că acesta este un domeniu în care trebuie să facem foarte multe pentru a a corecta lucrurile pe viitor. Dacă îmi permiteți să intervin legătură cu exercițiul de evaluare. Ați vorbit despre rata de eroare. Noi am uh, pus capăt uh, uh, a două contracte în timpul evaluării, deoarece calitatea muncii produse nu era la înălțime. De aceea vreau să vă spun, suntem foarte conștienți de faptul că pe aceste evaluări cheltuim banii contribuabilor și evaluările trebuie să ducă la niște rezultate clare. Și într-adevăr îi stimulăm, îi încurajăm să obțină datele cele mai bune cu putință. Vă mulțumesc! Doamna Bărder, în 2006, 2006 avem acel sistem pe zone care le permitea statelor membre să excludă anumite regiuni. Am schimbat însă din 2007 încolo sistemul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Cred că această politică e printre cele mai pioniere în ceea ce privește evaluarea și ar trebui să ne dăm seama de asemenea că nu ne comparăm neapărat cu alții. Dumneavoastră vă ocupați de un domeniu într-adevăr unic. Vă mulțumesc și cred că uh, Vorbesc în asentimentul colegilor. Se încheie acum reuniunea noastră. Peste câteva clipe începe reuniunea coordonatorilor. Mâine avem foarte multe voturi, deci să nu vă uitați acasă cartelele de vot și vă rog să părăsiți sala cât mai repede pentru a putea începe reuniunea coordonatorilor.